Kolleginnen und Kollegen, darf Sie... Dragi colegi, doamnelor și domnilor, aș vrea să vă salut la prima ședință oficială de după pauza parlamentară de vară. Am mai avut o ședință săptămâna trecută, miercuri, la care au participat câțiva dintre dumneavoastră. A fost o ședință specială cu teme care ne vor preocupa însă și în zilele ce vor urma și care sunt și astăzi pe agenda noastră. Aș vrea să vă rog uh, să înțelegeți că vom avea un punct suplimentar pe ordinea de zi și de aceea va dura un pic mai mult ședința de astăzi. E vorba de audierea noului uh, ambasador uh, al Uniunii Europene pentru Serbia, care dorește să-și prezinte candidatura și fiind dat că acesta trebuie să intre în funcție cât se poate de repede, Sper să uh, puteți înțelege că trebuie să facem această audiere astăzi. În ceea ce privește punctul 2 la comunicările președintelui, vreau să vă spun că secretariatul a pregătit uh, rezoluția pentru Egipt și Siria, pe care toate grupurile o pot vedea acum, însă aud că sunt foarte mulți colegi care nu doresc din diferitele grupuri să facă o rezoluție pe tema Siriei din cauza neclarității situației în momentul de față. Dar eu zic că trebuie să fim flexibili cât se poate de mult, pentru că nu se știe până acum ce se întâmplă în următoarele zile care vor urma. E important însă să avem o dezbatere. Aceeași situație se aplică și la Ucraina și Rusia. Am discutat la reuniunea noastră extraordinară despre acest subiect de asemenea și cred că am putut da un semnal foarte puternic deja până acum, pentru că am arătat că atât în Rusia cât și în Ucraina s-a perceput poziția Parlamentului European. Vreau să rog coordonatorii să se gândească ce vrem să facem în acest caz până la sfârșitul reuniunii. O posibilitate pe care am avea ar fi ca toate aceste subiecte uh, și rezoluții aferente Ucraina, Siria, Egipt și toate țările din vecinătate care sunt teme care țin de politica de vecinătate, mai ales cele din urmă, să fie discutate ulterior, pentru că domnul comisar Führer ar putea da o declarație pe această temă. Aceasta ar fi o variantă ca la plenara de săptămâna viitoare să avem o declarație despre politica de vecinătate din partea comisarului Füle. Miercuri, și aceasta ar fi un semn foarte important, poate, să intrăm cu o rezoluție pe una din cele tem, alte teme exprimate înainte în dezbatere de urgență de joi după amiază. Aceasta ar fi o alternativă și aș vrea să văd dacă dumneavoastră sunteți de acord, dar pentru aceasta ar trebui ca până la ora 6 să vă gândiți la această posibilitate, să discutați cu reprezentanții grupurilor dumneavoastră pentru ca să avem o poziționare din partea tuturor și pentru ca să vedem cum să procedăm în aceste probleme. Mai avem o serie de procese verbale pe care trebuie să le adoptăm. Văd că secretariatul nostru probabil a fost extrem de harnic peste vară. Sunt convins că toată lumea a citit cu mare interes toate aceste procese verbale până acum și văd că toată lumea este de acord cu ele. Nu există nicio obiecție pentru ca să putem să adoptăm aceste procese verbale. Trecem acum la punctul 4 de pe ordinul de zi, ordinea de zi, îmi cer scuze, și e vorba de relațiile, viitorul relațiilor UE-ASEAN și vreau să rog pe colegul nostru Reinhard Bütikofer să ne prezinte puțin raportul său în introducere. Trebuie să discutăm astăzi despre proiectul său de raport și după prezentarea de acum Probabil că data de depunere a amendamentelor este 10 septembrie 2013 la ora 12. Aș vrea, pe baza acestui cadru pe care îl avem, să rog, deci, pe colegul nostru Beautycofer să ia cuvântul, pentru că afetul este comisia competentă de fond. Acesta este primul schimb de opinii pe această temă și avem posibilitatea să mai discutăm pe data de 9 septembrie la o ședință de la Strasbourg, în care vom avea și uh, ministrul de externe al Singaporului, care va veni uh, la noi în uh, comisie despre acest subiect și cred că este important să știm că urmează acest jalon, această întâlnire cu ministrul de externe. Reinhard, dar cuvântul te rog, ia cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Acest subiect, subiectul relațiilor UE-ASEAN, se referă mai mult la întărirea cooperării existente la nivel politic între UE și ASEAN. Nu are ca intenție acest raport însă o analiză a relațiilor dintre UE și toți membrii uh, grupului ASEAN. Nu despre aceasta vreau să vorbesc. Plec de la premisa că aceste relații bilaterale se vor face în cadrul uh, acordurilor uh, de parteneriat și comerciale și de asociere, cu care, despre care vom discuta apoi în prezența colegilor care sunt responsabili de țara respectivă și nu acum nu aș fi uh, dorit să îmi uh, asum responsabilități care nu sunt ale mele, pentru că ideea acestui raport nu este o analiză punctuală. Foarte important însă pentru acest raport este să putem face o analiză cât se poate de simplă a grupului acesta de țări, care sunt cunoscute sub numele de ASEAN, și anume nu numai din punctul de vedere economic în relația lor cu Uniunea Europeană, ci și din ce în ce mai mult și din alte perspective, pentru că ele încearcă să se unească din ce în ce mai mult și atunci ne interesează și relația politică dintre aceste țări ca grup și Uniunea Europeană, ele devenind un partener din ce în ce mai interesant pentru Uniunii Europene în cadrul strategiei UE-ASEAN și din punct de vedere politic. Aceste țări, după cum am putut uh, să vedem în diferitele audieri pe care le-am avut în ultimele luni pe fiecare din aceste țări, am auzit tot felul de plângeri că Uniunea Europeană a pierdut uh, interesul pentru acest grup de țări. Aceste critici care s-au auzit de nenumărate ori cred eu că sunt destul de justificate și sper eu că lucrurile se schimbă. De exemplu, doamna Ashton pentru uh, prima dată a participat la summitul de la Singapore care uh, a fost un semn extrem de important pentru ca să arătăm interesul Uniunii Europene crescut față de uh, țările ASEAN. Sigur că cu o floare nu se face primăvară și acest lucru trebuie să se continue, însă nu numai prin uh, relațiile dintre politicieni, ci și prin legături, relații mai puternice între diferiți experți și grupurile de experți la diferite nivele de uh, interese culturale sau economice care uh, joacă un rol important în acest spațiu. În acest raport al meu se discută mai ales despre anumite aspecte și evoluții instituționale. Atunci când am um, elaborat acest proiect de raport, nu știam încă faptul că se are ca intenție numirea unui șef de delegație pentru ASEAN la Jakarta și deci că acest proiect este deja în lucru, deci că nu mai este nevoie să formulăm anumite obiective care nu țin cont de numirea acestui persoane. Dar ne bucurăm că deja lucrurile au luat-o pe această cale, iar uh, alte propuneri pe care le făcusem este, sunt, de exemplu, extinderea cadrului instituțional, care însă necesită poate o discuție mai amplă. S-a mai discutat și despre posibilitatea unei adunări parlamentare între Uniunea Europeană și ASEAN în cadrul ASEP, care, um, interes, la care m-ar interesa, bineînțeles, foarte mult și părerea dumneavoastră. O să încerc să fac și propuneri uh, individuale care să fie considerate oarecum ca puncte de referință, cum ar fi, de exemplu, ideea unui an cultural al schimburilor culturale dintre Uniunea Europeană și ASEAN. Am avut o abordare foarte grijulie în ceea ce privește dimensiunea de securitate a colaborării noastre. Am considerat că Uniunea Europeană nu are nimic de câștigat dacă se avansează prea mult în promisiune în această direcție. Însă cred că, totuși, această dimensiune conține câteva aspecte pe care s-ar putea insista și pe care s-ar putea consolida o relație de cooperare destul de solidă pe subiecte de securitate care sunt de interes, cum ar fi, de exemplu, pirateria și cred că este pozitiv pentru ambele părți uh, să lansăm o astfel de colaborare. Eu cred că ar putea avea succes. Ceea ce însă n-ar trebui să facem și aș vrea să vă rog să aveți uh, nu numai o abordare binevoitoare, ci și una critică față de raportul meu, este să creăm cadre goale, care de fapt nu sunt decât în formă, prezente și de fapt nu prea sunt cu, umplute de conținut. Nu cred că ar fi de interes uh, pentru noi să încercăm să creăm uh, o colaborare care să fie de fapt un castel de nisip. Mai important ar fi să avem inițiative solide și vizibile care să poată întări cu adevărat o dimensiune politică a acestei uh, colaborări. Pentru mine acesta ar fi un pas esențial înainte. Și o ultimă remarcă, stimate domnule președinte, există un stat membru din cadrul uh, statelor membre ASEAN care s-a exprimat deja critic în legătură cu câteva formulări pe care le-am uh, introdus eu în raport. Mă refer aici, de exemplu, la faptul că se face referire la rezoluții anterioare ale Parlamentului European, care însă nu satisfac toate guvernele din uh, această regiune. De aceea, eu cred că cu toată bunăvoința cu care încercăm să găsim un numitor comun, trebuie totuși să păstrăm anumite standarde și cred că în relațiile pe care vrem să le lansăm cu statele ASEAN, trebuie să păstrăm aceste puncte critice în continuare și să nu avem teamă să le exprimăm. Eu am exprimat acest lucru aici într-o manieră foarte potrivită retoric, dar aștept, bineînțeles, propunerile dumneavoastră. Mulțumesc! bitte doch sich an kurze Redefristen zu halten. Aș vrea să vă rog pe toți să respectați timpul de vorbire. Văd că ridicați foarte insistent mâna, deci vă dau cuvântul, stimate colega. Da, mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul acum, pentru că Trebuie să plec la Comisia Agri și cred că pentru foarte mulți în Comisia Agri este important să fim prezenți acolo, după cum știți cu toții. Vreau să mulțumesc raportorului pentru raportul său. Cred însă că este un raport cât se poate de reușit. Vreau să spun acest lucru chiar de la început, pentru că acest raport stabilește uh, mult mai clar relațiile noastre cu uh, statele din uh, ASEAN. Vreau să mulțumesc foarte mult în numele grupului meu pentru faptul că s-au implicat raportorii din umbră încă de la începutul procesului de redactare. Vreau să subliniez că multe din lucrurile pe care le-am discutat în uh, discuțiile noastre anterioare și multe din cerințele noastre anterioare sunt deja în raport și acest lucru mă bucură foarte tare. Pentru noi toți, oricum, trebuie să știm că relațiile bilaterale sunt o bază esențială pentru un acord viitor și avem nevoie însă în același timp și de o abordare mai nouă, avem nevoie de o bază mai nouă. Avem deja șapte acorduri uh, independente și este foarte bine ca din aceste acorduri independente să creăm unul comun. Avem uh, ambiții foarte importante din punct de vedere economic și se face referire la toate obiectivele noastre în acest raport. Există însă și componente de politică de securitate și cred că eu nu o să înaintez amendamente decât uh, de susținere, care să clarifice oarecum poziția din raport și care poate să ajute la o discuție mai bună, dar nu voi face modificări uh, în niciun caz uh, de conținut. Același lucru este valabil și pentru integrarea politică despre care se vorbește în acest raport. Pentru mine e foarte important ca integrarea politică să existe în continuare, dar la fel de mult este pentru mine și importantă uh, integrarea economică și componenta de cultură, care sunt, după părerea mea, o parte din întreg. Educația este la fel de importantă pentru mine ca o politică educațională, o politică culturală și de cercetare și cred că și în acest domeniu putem avea o contribuție. Rolul parlamentelor uh, despre care se vorbește în acest raport este de asemenea esențial. Raportorul uh, susține un punct pe care și eu îl susțin în totalitate și dacă domnul președinte nu ne ascultă acum, poate că discuția aceasta uh, va putea fi purtată și ulterior. Cred că aceasta este însă o cerință importantă și sper că să putem discuta cu partenerii noștri în de la egal la egal. Domnule președinte, am discutat despre o colaborare partene, de parten, eh, parteneriat parlamentar, îmi cer scuze, și cred că aceasta este o variantă. Vreau să vă ofer oricum susținerea mea în acest punct, iar punctele precum sunt, se regăsesc ele în acest raport sunt eh, cât se poate de complexe, sunt eh, foarte bine structurate către obiective și dacă ar fi vorba să modificăm ceva, cred că aceasta ar trebui să facem, să fim puțin mai orientați spre obiective, de ori sunt sigură că sunt deja foarte bine formulate și aveți dreptate, nu avem nevoie de un cadru gol, avem nevoie de puncte care să fie și umplute de conținut și nu numai de retorică. Vă mulțumesc, domnule președinte! Ich liebe diesen Vorsitzenden. Eu nu va trebui să plec la Comisia Agri, dar voi avea și eu o intervenție scurtă pentru a ține seama de îndemnul dumneavoastră. Doresc să mulțumesc raportorului pentru colaborarea extraordinară, așa cum a făcut și doamna Iegle. Am avut de altfel un schimb de opinii uh, și în prealabil și cred că raportul uh, a Uh, ieșit exact cum ne doream. Și eu cred că trebuie să accentuăm dimensiunea parlamentară a acestei legături. Avem uh, experiențe pozitive din acest punct de vedere în relația noastră cu statele din America Latină și cred că și colaborarea cu statele ASEAN poate să funcționeze similar. Sunt de aceeași părere cu raportorul în ce privește dimensiunea de securitate, că nu trebuie să uh, forțăm puțin dezbaterea din acest punct de vedere, pentru că deja în interiorul Uniunii Europene, în ce privește politica de securitate, avem suficiente probleme de rezolvat. Eu cred că nu trebuie să depășim un anume cadru Uh, pentru că uh, poate chiar noi nu suntem cei care putem să um, furnizăm din acest punct de vedere toate elementele necesare. Eu cred că trebuie să uh, accentuăm anumite aspecte, chiar dacă esența trebuie să rămână aceeași, mai ales în ce privește condițiile de lucru în această zonă este o chestiune foarte importantă pentru mine și pentru economia europeană. De asemenea, drepturile omului, durabilitatea, drepturile femeilor. Și uh, mă bucur de asemenea că acest raport, deși se referă la foarte multe domenii, uh, respectă totuși și competențele altor comisii. Ehm, nu avem probleme din acest punct de vedere cu Comisia de Comerț Exterior. Eu cred că în felul acesta nu îi provocăm pe ceilalți colegi, avem o atitudine cât se poate de rezonabilă și sunt convins că ehm, avem un raport foarte bun care va putea să beneficieze de votul majorității în plen. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Eu eh, nu pot să eh, raliez neapărat tuturor ideilor exprimate de antevorbitor, pentru că eu sunt raportoare din umbră în grupul meu politic și eh, domnul Beautycofer nu ă, m-a întrebat ă, care sunt opiniile mele. Mie mi se pare că ă, a fost o atitudine prea puțin democratică. Este vorba de multe elemente care sunt de mare importanță, dar există și aspecte care rămân deschise, nerezolvate că nu este vorba doar despre o piață importantă pentru Uniunea Europeană, de o piață pentru 600 de milioane de parteneri potențial pentru anul 2015. Important însă este să vedem uh, care este cantitatea de finanțare pe care o are Uniunea Europeană și nu mi se pare neapărat bine să plecăm însă numai din această perspectivă pentru că, totuși, țările din cadrul ASEAN au început uh, acorduri de parteneriat comerciale, de exemplu, și cu Japonia și noi nu avem niciun beneficiu din aceste acorduri. Deci, fără să invadăm neapărat uh, domeniul de aplicabilitate al altor comisii, ar fi bine însă să ne ținem cont de toate posibilitățile existente, atât de interacțiune economică, cât și uh, de interacțiune politică. Nu putem să uh, vorbim de o adunare interparlamentară și vorbesc de colegii care, de exemplu, au uh, vorbi foarte mult de relații parlamentare cu o țară care, de exemplu, nu are un parlament, cum ar fi Bruneiul. E vorba de o monarhie absolută, iar Laosul și Vietnamul au uh, un parlament care însă este format dintr-un singur partid. Deci haideți să ne uităm la realității de la fața locului. Trebuie să înțelegem în primul rând ce se întâmplă și eventual să revizuim uh, toate situațiile tuturor țărilor cu care vrem să intrăm în parteneriat, pentru că despre aceasta este vorba în democrație, cel puțin în democrația noastră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, sunt de partea colegilor care au exprimat mulțumiri uh, autorului raportului. Două elemente aș vrea să subliniez. După ani de zile în care uh, relațiile au avut un curs ascendent, cred că uh, în Parlamentul European totuși nu există o viziune unitară în ce privește această zonă și de altfel și în prezentarea subiectului uh, astăzi uh, acest lucru a devenit evident. Iar în ce privește diversitatea proiectului ASEAN, Um, este important să uh, nu accentuăm aspectele de diversitate, ci mai degrabă să ținem seama de provocările acestei cooperări, să vedem uh, care pot fi domeniile de colaborare în domeniul științific al uh, dezvoltării cercetării într-o manieră neconvențională. Aș dori de asemenea să putem cădea de acord asupra unor aspecte care ar putea să fie introduse în raport. Din punctul meu de vedere, este important să ne concentrăm pe colaborarea um, interinstituțională. Iar în ce privește aria Doha, cred că um, trebuie să ținem seama de anumite subiecte centrale pentru dezvoltarea durabilă a societăților în statele ASEAN. Este vorba despre sisteme de siguranță socială care să fie stabile, pentru că există eh, modificări razante la nivelul acestor societăți pe care oamenii trebuie să eh, le rezolve și aș mai considera că merită să ținem seama de faptul că există procese diverse pentru ca bazele colaborării noastre să poată să fie dezvoltate și să existe mecanisme de verificare a progreselor înregistrate, astfel încât ambele părți să, valorifice capacitățile existente și în ce privește plus valoarea reală a unor relații stabile între Uniunea Europeană și statele ASEAN. Cred că um, această plusvaloare nu trebuie să se axeze doar pe cooperarea economică, ci și pe modalitățile de integrare a uh, altor uh, domenii în uh, spiritul așteptărilor cetățenilor și cetățenilor din statele noastre. Și cred că din acest punct de vedere trebuie să continuăm dezbaterile noastre pentru ca aspectele să fie introduse în raport. Thank you, Mr. Chairman. Um, I... Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că este greșeala Europei că aceste relații nu au fost mai intense cu statele ASEAN și uh, sunt de acord cu punctul de vedere exprimat de domnul Bütikofer în raport, că este nevoie să uh, ne angajăm cu mai mult curaj în acest domeniu, cu atât mai mult cu cât există și uh, poziția americană față de această zonă din Asia. Și um, știm că există din acest punct de vedere obligații pentru Parlament, chiar dacă nu este o prioritate pentru noi să uh, întreținem relații cu statele uh, din zona ASEAN, dar să știți că în acea regiune uh, există uh, un asemenea sentiment de frustrare. Uh, am auzit asta în Indonezia când se exprima regretul că doamna Ashton nu a vizitat regiunea. Deci să ne gândim că este un stat uh, musulman care ar trebui să avem relații mai intense, pentru că este un stat membru al grupului G20 și uh, și o țară cu o importanță crucială în ce privește funcționarea grupului ASEAN. Eu cred că o adunare parlamentară ar fi binevenită, chiar dacă, într-adevăr, există câteva țări uh, în care nu există practic o democrație parlamentară. Dar noi vom avea posibilitatea să interacționăm cu anumite oficialități din aceste eh, din această regiune cu anumite organisme, pentru că chiar dacă există elemente de integrare încă în fază incipientă, au existat pași hotărâți în această direcție și eu aș dori ca în acest cadru să ne referim și la interacțiune în combaterea corupției, să existe un mecanism de combatere a corupției, care eh, constituie o problemă eh, nu doar în acele țări, ci și în unele eh, state de la noi. Dar poate că vom putea avea un schimb de bune practici în acest domeniu și să nu ne referim doar la spălarea de bani, dar și de combaterea paradisurilor fiscale. Pentru că și în contextul de discuțiilor care vor avea loc la G20, subiectul este important. Să vedem care este rolul jucat de uh, alte state din ASEAN, nu doar de Indonezia, în ce privește acest statut de paradis fiscal. Și eu cred că um, uh, putem da și exemple bune în legătură cu modul în care cooperarea regională poate să dea roade și eu cred că ar trebui să facem și o trimitere uh, la activitățile uh, ilegale care se desfășoară inclusiv în ce uh, privește uh, exploatările um, petroliere. Iar în ce privește drepturile omului, cred că ar trebui să ne referim la anumite aspecte de drepturi sociale, la dreptul muncii. În acest context, cred că ar trebui să ne referim la alte două aspecte independența justiției, care este o mare problemă în uh, uh, toate aceste state, inclusiv în Indonezia. Și așa cum uh, încurajăm activitățile din acest punct de vedere. Trebuie să fie un mesaj din partea noastră că sprijinim dezvoltarea societății civile pentru că uh, toate aceste state uh, de fapt, atunci când este vorba despre pedepsa cu uh, moartea, devin deosebit de sensibile și există campanii, poate, împotriva acestei pedepse cu moartea atunci când ea este aplicată în state din alte regiune, dar în zona aceasta încă mai funcționează. Mulțumesc, domnul Tanok. ASEAN is a rare... Vă mulțumesc, domnule președinte. ASEAN este într-adevăr o organizație multilaterală care devine din ce în ce mai importantă la nivel mondial, dar în același timp nu este nici pe departe un contra Uh, sau un, un contramodel al uh, Uniunii Europene, Uniunea Europeană fiind unică în uh, felul ei. ASEAN este foarte, eh, reprezintă o masă mm, foarte ciudată în ceea ce privește democrațiile, democrația existentă sau de republicile parlamentare, etc. Există un melanj aici foarte, foarte ciudat. Însă, cu toate acestea, raportul în sine este unul foarte important dar haideți să mă refer la elementele, componentele acestui raport. Spre exemplu, alinatul 6. Uh, Se cere aici crearea unei adunări parlamentare EU, UE-ASEAN. Uh, Cerem asta uh, în ceea ce privește absolut toate regiunile mondiale. Cred că ar trebui uh, să discutăm mai mult despre aceste adunări parlamentare, pentru că ele practic dublează activitățile delegațiilor Uniunii Europene la nivelul uh, regiunilor acestora. Și în plus, adunările parlamentare sunt extraordinar de scumpe. Cred că ar fi bine să studiem tema și să înțelegem în urma acestui studiu modul în care, într-adevăr, uh, funcționează adunările parlamentare și cu ajutorul acestei analize vom reuși să vedem dacă că, într-adevăr adunările parlamentare contribuie la îmbunătățirea uh, relațiilor. În ceea ce privește aliniatul 19, se vorbește acolo despre defrișările ilegale și despre uleiul de, parla, de palmier. Eu consider că aceste teme trebuie să fie tratate la nivel național. E dreptul fiecărui stat în parte să decidă care anume vor fi politicile sale economice. Uh, aliniatul 25 însă este unul salutar din punctul meu de vedere și uh, aliniatul, de asemenea salutar, este și aliniatul cu privire la promovarea unor linii de studii universitare în limba engleză care să ducă la îmbunătățirea schimburilor uh, în domeniul învățământului între Uniunea Europeană și ASEAN. Da, sunt încântat de, acest, de această propunere, dar această propunere practic ar uh, deveni un contracandidat al Regatului Unit, pentru că Regatul Unit este cel care oferă acum posibilitatea studenților uh, din Asia să studieze uh, în limba engleză. Prin urmare, s-ar putea să trebuiască să nu fiu de acord cu acest paragraf din acest punct de vedere. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului Bütikofer și tuturor celor care au contribuit la acest uh, proiect de raport. Uh, SAE salută acest proiect de raport, salută de asemenea gândirea care stă în spatele acestui raport și uh, de asemenea salută produsul finit. Relația dintre UE și ASEAN este una de lungă durată. Însă e drept că în, uh, ultimul, în ultima perioadă de timp uh, Uniunea Europeană a devenit uh, oarecum mai puțin prezentă în Asia. Cu toate acestea au existat încercări de întări, întărire a relațiilor cu ASEAN. Această întărire este necesară. De ce? Pentru că Uniunea Europeană este de acord că ASEAN trebuie să uh, să se coaguleze mai bine, cu atât mai mult cu cât regiunea mm, Asiei de Sud-Est este expusă presiunilor din partea mai multor puteri la nivel mondial. Prin urmare, această regiune va rezista mai bine în cazul în care devine mai coagulată. Deci, iată, această coagulare trebuie să fie sprijinită de către Uniunea Europeană. În ultimii ani, după cum spune și raportul, am încercat, într-adevăr, să întărim relația, să o dezvoltăm prin uh, vizite la nivel uh, înalt, uh, prin intermediul planului de acțiune de la Brunei, care este un fel de foaie de parcurs pentru această re, uh, relație. De asemenea, considerăm că relația dintre Uniunea Europeană și ASEAN este una unică. De ce? Pentru că, iată, ASEAN aspiră spre modelul a, european, iar Uniunea Europeană poate să ofere, să-și ofere propria sa experiență în ceea ce privește agenda de conectivitate sau uh, piața internă, etc., etc. De asemenea, în raport se vorbește despre uh, colaborarea din ce în ce mai strânsă în ceea ce privește securitatea netradițională. Iată schimb, o schimbare a gândirii atât în partea asiatică cât și în partea europeană. Uh, Uh, aceast, uh, acest tip de relație devine din ce în ce mai uh, importantă pentru ambele părți. Deci securitatea politică este din punctul nostru de vedere un al treilea nou pilon al cooperării între Uniunea Europeană și statele ASEAN anul viitor. Să nu uităm că toți miniștrii de externe din ASEAN vor veni la Bruxelles pentru a se întâlni cu omologilor europeni. Va fi ocazia de a stabili ce am realizat până în momentul de față și de a stabili, de asemenea, ambiții uh, de viitor. Acum, în ceea ce privește raportul, vă spuneam că acest raport uh, are la bază o gândire care se emulează gândirea noastră, prin urmare, iată că nu putem decât să salutăm acest raport. Suntem de acord că avem nevoie de o, o relație politică mai rotunjită, după cum spuneam, în preambulul raportului există poate o mică greșeală, se face două trimiteri la uh, niște întâlniri ministeriale care au avut uh, loc în uh, trecut. Se vorbește despre unul care ar fi avut, una care ar fi avut uh, loc la Bruxelles. Ei bine, aceasta n-a avut loc încă. Într-adevăr, a avut loc un, o întâlnire de acest gen în Asia anul trecut și anul viitor va avea loc unul la Bruxelles, dar iată, o mică scăpare, scăpare nimic mai mult. De asemenea, cred că în ceea ce propune, privește propunerile cu privire la uh, conectivitate, într-adevăr, din punctul nostru de vedere, această temă este una importantă, este un concept care mobilizează toate statele ASEAN și este de asemenea un subiect asupra căruia, iată, Uniunea Europeană are o serie de experiențe pe care le-ar putea uh, Uh, împărtăși partenerilor. Ne-am dorit ca acest concept să fie inclus în aliniatul 20, spre exemplu. La aliniatul 25 se face o trimitere pe care o înțelegem și o sprijinim de asemenea, o trimitere cu privire la situația drepturilor omului în uh, uh Myanmar, ne întrebăm însă dacă formularea actuală este una potrivită. Noi suntem de părere că ar trebui să fie mai moderată formularea. Suntem uh, de asemenea de acord cu propunerea cu privire la uh, pedapsa cu moartea. Într-adevăr, acest subiect ar trebui să fie unul de cooperare pe viitor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte. În numele Defco, de la Comisia Europeană, aș vrea să spun la rândul meu că uh, salutăm toate recomandările făcute în acest raport Multe dintre aceste recomandări uh, se pliază deja pe acțiunile pe care le-am demarat și voi uh, explica lucrul acesta. Suntem de acord uh, că cu propunerea legată de implicarea mai mare a Uniunii Europene în procesul de integrare a ASEAN, Comisia este organismul care trebuie să, um, să ghideze această implicare și în acest context, dați-mi voie să, să menționez trei uh, acțiuni pe care le-am uh, demarat uh, noi, Comisia Europeană, în ultima lună chiar. O acțiune cu privire la îmbunătățirea situației eh, drepturilor omului. Mai avem un program cu privire la sprijinirea mobilității studenților pentru îmbunătățirea educației Iată, ne pliem pe una dintre recomandările dumneavoastră și, de asemenea, am decis un nou plan de gestiune a mobilității la front, frontiere, acest subiect fiind menționat de asemenea în aliniatul 8 al raportului. Ei bine, toate aceste programe demarate de către Comisia Europeană uh, Uh, nu fac nimic altceva decât să sprijine conectivitatea, iar conectivitatea este una dintre ambițiile ASEAN. Mai mult decât atât, uh, la începutul anului acestuia, Comitetul de Cooperare Comun a identificat o serie de domenii de cooperare pe viitor, uh, o serie de domenii de cooperare pe viitor care se pliază la rândul lor pe recomandările dumneavoastră. Uh, una dintre, unul dintre aceste domenii se referă tocmai la cooperarea în uh, ceea ce privește protecția mediului înconjurător, care este de altfel menționată de dumneavoastră în aliniatul 18. Iar în ceea ce privește defrișările ilegale, într-adevăr, este o temă deosebit de importantă pe care deja o tratăm cu mulți dintre cu multe dintre statele care fac parte parte din ASEAN. Deci, iată, multe dintre recomandările dumneavoastră uh, sunt deja puse în aplicare, dar cu toate acestea raportul ne încântă pentru că, iată, ne dăm seama că sprijiniți toate uh, demersurile noastre. Mulțumim, urmează domnul raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva scurte precizări din partea mea, dacă îmi permiteți. În primul rând, așa cum știți cu toții, la redactarea unor astfel de proiecte există anumite limite formale pe care trebuie să le respectăm și de aceea nu am putut să preiau foarte multe din aspectele pe care le menționați acum, însă sunt foarte recunoscător pentru faptul că în această primă interacțiune pe care o avem în format extins al Comisiei AFET, îmi menționați aceste puncte și vă promit că le voi uh, completa în uh, urma amendamentelor care vor fi înaintate. În al doilea rând, o chestiune foarte concretă. Aș vrea să mă refer la alineatul 25, la care v-ați referit și dumneavoastră. În ceea ce privește situația rohingilor, mă refer aici mai ales la reprezentantul uh, SAE. M-am întâlnit cu ambasadorul Myanmarului, căruia i-am promis deja să găsesc o formulare mai concretă și i-am promis de asemenea că voi examina formulările din raport în legătură cu țara sa, așa cum ați spus-o și dumneavoastră. O ultimă remarcă, vă rog, dacă îmi permiteți, colega din partea ECR, raportor din umbră, a criticat faptul că nu a fost invitată într-o manieră nedemocrată. Eu cred că e vorba de o neînțelegere din partea dumnea ei în această problemă. Eu am invitat, fără excepție, toate grupurile politice, am invitat toate grupurile la toate consultările. S-ar putea ca dumneai să nu fi fost invitată nominal și că de aceea poate n-a primit invitația, însă eu vreau să menționez că această critică este nejustificată. Dumneavoastră a spus că eu neg colaborarea cu anumite grupuri politice. Nu este adevărat. Nici domnul Tenec nu va putea confirma așa ceva. Eu sunt din contră cel care caută comunicarea cu toți reprezentanții grupurilor. Deci aș vrea să vă rog, doamnă, să vă gândiți din nou la această critică pe care ați făcut-o, pentru că s-ar putea să fie o problemă de organizare în biroul dumneavoastră mai negrată. falsa idee că noi am vrut să facem o politică care să plătească pentru ca unii să poată avea avantaje, nu mi se pare corectă. Această abordare nu este potrivită cu realitatea și cred că nu corespunde activităților pe care le-am depus până acum. Dar uh, sunt uh, foarte interesat să-mi spuneți care sunt uh, schimbările concrete pe care le propuneți dumneavoastră pentru ca să avem în final un raport foarte echilibrat. Mulțumesc! Da. Mrs. De Martini. Doamna De Martini, da, mulțumesc. Aș vrea să-i spun colegului că pe site-ul oficial al Parlamentului sunt uh, raportori, sunt trecuți raportorii și cred că este foarte vizibil orice procedură care se întâmplă în legătură cu acest raport. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Atunci aș vrea să vă rog să vă uitați în biroul dumneavoastră dacă n-ați pierdut invitația cumva pe undeva. Dar, domnule Butikofer, spune domnul președinte, Vreau să fiți puțin mai elegant. Am încercat mai elegant înainte, dar dacă tot se continuă, atunci trebuie să mai spun și eu câte ceva mai dur. Mulțumesc. A fost prima dată așa de elegant că n-am observat deloc. Okay. So, herzlichen Dank. Wir Mulțumesc. Trecem acum la punctul 5 de pe ordinea de zi. E vorba de politica europeană de vecinătate. Acest raport uh, a fost împărțit între doi coraportori, parteneriatul estic, colegul Sarius Volski și parteneriatul sudic, colegul Panțeri. Dacă îmi permiteți să fac o remarcă despre acest subiect, mi se pare că ar fi bine dacă pe viitor domnul Panțeri s-ar ocupa de parteneriatul estic și domnul Sarius Volski de parteneriatul sudic, pentru că atunci, într-adevăr, aș putea spune că suntem subtili. Însă, momentan, nu suntem încă atât de gata încât să ne ocupăm în, încrucișat de aceste subiecte, de aceea îi dau cuvântul domnului Sarius Volski să vorbească despre parteneriatul estic. Vă rog, domnule Sarius Volski. Te rog. Iacek, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că am acoperit într-adevăr uh, o serie de subiecte pe care avem uh, o părere comună. E vorba de chestiuni care sunt uh, comune într-adevăr subiectelor tipice de parteneriat. În primul rând, aș vrea să vă spun că este o plăcere pentru mine să vă înaintez primul meu proiect de raport în fața Comisiei. Este important pentru Parlamentul European, în al doilea rând, să aibă o poziție pe acest uh, subiect înainte de summitul de la Vilnius, pentru că Parlamentul European are avantajul de a putea să spună câteva lucruri mai deschis decât alții. Și, uh, pe lângă aceasta, poate să mai și actualizeze poziția sa până la ultima secundă datorită procedurilor pe care le avem, ceea ce este foarte bine pentru că aceasta garantează natura dinamică a procesului. Probabil că se vor mai întâmpla lucruri și înainte de plenară, cu puțin timp înainte, vom putea să mai adăugăm uh, și alte aspecte la acest raport. Parteneriatul Estic și țările din parteneriatul Estic, eu m-am bazat pe, comisia, pe raportul comisiei în care se vorbește de șase dintre aceste țări, Așadar, acest context uh, îmi permite să vorbesc despre țări care sunt deja foarte avansate în cadrul proceselor de asociere. Au terminat deja negocierile pentru acordurile de asociere. Unul dintre acești parteneri se va, va semna probabil în curând și alții vor intra în acest proces. Dar există un fenomen nou care a apărut după ce uh, închisesem uh, raportul și îl trimisesem către traducere, uh, a apărut un nou factor care se cheamă, de fapt, presiunea exercitată de țările terțe, cum ar fi Rusia, de exemplu, asupra unor țări din parteneriatul uh, estic, care să le împiedice să intre într-un acord de asociere cu Uniunea Europeană. Acest aspect care este foarte important E vorba aici de Ucraina, pentru că acolo s-a creat un adevărat război comercial cu Rusia. S-a discutat deja de către AFET săptămâna trecută la reuniunea extraordinară. Trebuie să comentăm și trebuie să completăm acest aspect prin amendamente. După cum spuneam, acest raport este un prim proiect și eu sunt responsabil doar de jumătate din raport. Știți că fiecare raport este limitat și că cuvintele sunt numărate. Jumătate din această limitare îmi revine mie și deci eu am jumătate din spațiul pe care l-ar avea un raportor în mod normal, ceea ce îmi permite doar să mă concentrez pe esențe în acest text, iar tot restul punctelor vor fi uh, înaintate probabil de către colegii mei prin intermediul uh, amendamentelor sau prin intermediul raportorilor din umbră, care vor trebui însă să îmbogățească raportul prin această cale a amendamentelor. Abordarea mea a fost următoarea. Am încercat să abordez problema parteneriatului estic sau politicii de vecinătate ca un tot global și nu încercând să analizez fiecare relație cu țările respective. Aceasta se poate uh, face în cadrul rapoartelor specifice de țară după aceea. Deci am încercat să evit referințe detaliate la fiecare țară în parte și am încercat să pregătesc mai degrabă un mesaj foarte puternic și foarte concis despre stadiul uh, situației uh, înainte de summitul de la Vilnius. Vreau să mulțumesc raportorilor oficiali care au contribuit la o îmbogățire a raportului a propunerii mele de raport și multe din remarcile lor vor putea să fie înaintate apoi uh, prin cadrul amendamentelor. După cum spuneam, mulțumesc pentru Azerbaijan, doamnei Iatemachi, domnului Paleckis, pentru Belarus, domnului Poremba, pe Georgia, Georgia domnului Lisek, Ucraina, Legutko și uh, Moldova, domnului Watson. Din cauza limitărilor de care vorbeam înainte, am fost foarte dependent de colaborarea cu acești raportori din umbră și cu ceilalți raportori pentru diferitele țări, domnul Șivieț, de exemplu, din partea S.C.D. Coval din ECR, Schulz de la Vers și doamna Weber de la ALDE. După cum spuneam, acest proces este unul cât se poate de dinamic și lucrurile se vor schimba probabil din ziua de astăzi până când uh, se va ajunge la summitul final de la Vilnius. Vilnius. Va avea loc un workshop pe 14-16 octombrie pe care au decis președinții să-l organizeze, care va da o ultimă idee asupra nu, detaliilor în acest raport. Uh, cu siguranță eu uh, voi analiza sugestiile ulterioare de îmbunătățire și sper ca toți deputații să poată să mă ajute pentru ca să completăm acest raport. Am încercat să nu spun prea mult despre ce este vorba în raport, am plecat de la premiza că, sigur, raportul acesta este concis și este, este disponibil, este disponibil pentru toată lumea. O ultimă Remarc că N-am vrut să fac pe placul nimănui în acest raport a Comisiei uh, Europene, care este coautorul acestor acorduri, nici țărilor partenere, care sunt extrem de sensibile pe această temă. Dar uh, în lumina tuturor uh, afacerilor pe care le dezbatem în această comisie deja de mai mult timp, mi se pare că acest instrum, acest raport ar putea fi și un instrument de colaborare par, uh, parlamentară. Cred că este un instrument potrivit și cred că uh, putem să dăm uh, un impuls relațiilor cu aceste regiuni pentru că s-a criticat de multe ori lipsa de dinamică a relațiilor cu țările vecine sunt foarte recunoscător pentru faptul că, într-adevăr, s-a putut începe o fază mai dinamică a relațiilor acestora. Dinamica se simte acum, într-adevăr, și cred că este foarte important având în vedere situația și uh, viitorul semnăturii acordurilor de asociere. Mulțumesc foarte mult! Domnul Panțeri, acum mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc foarte mult, în primul rând, uh, co-relatorului meu pentru ceea ce a spus, pentru că mă recunosc foarte mult în cadrul pe care l-a expus și în felul în care, într-adevăr, am procedat pentru a putea ajunge la acest prim proiect de raport. Mulțumesc foarte mult și pentru că a menționat faptul că avem un spațiu foarte limitat fiecare dintre noi la dispoziție, care nu ne permite să putem relata, într-adevăr, amplu despre situația din diferitele țări. În general, aș vrea să spun următoarele. La doi ani după ce s-a lansat noua abordare a politicii europene de vecinătate, Putem spune că au existat deja câteva aspecte pozitive în anumite sectoare de cooperare cu aceste țări. Foarte multe din aceste țări partenere se angajează profund pentru a putea accelera relațiile cu Uniunea Europeană. Bineînțeles că am avut în anul 2012 și mai ales în 2013 uh, situații foarte complexe din cauza instabilității politice și din cauza condițiilor foarte dificile socioeconomice din întreaga regiune. În țările din Sud, de exemplu, societatea civilă își resim, se, își aud, face auzită vocea din ce în ce mai mult, pentru că evoluțiile nu sunt deloc liniare și vom vedea care vor fi consecințele în câtva timp. În continuare, sunt, persistă anumite probleme care trebuie să fie abordate cu foarte multă seriozitate. Mă refer aici, de exemplu, la drepturile fundamentale la libertăți și la libertatea presei dar și la reformele constituționale care sunt câteodată cât se poate de instabile și de contradictorii. Foarte multe din aceste țări trec acum printr-o fază de tranziție politică și dinamica societății civile devine din ce în ce mai importantă în toată această regiune pentru că contribuie la democrație și la o bună gestiune a spațiului public. Trebuie să spun că acest raport nu este ușor, pentru că trebuie să plecăm de la premiza acestei situații de care vorbeam înainte, ținând cont și de parteneriatul cu vecinii din Est, dar și cu vecinii din Sud, pentru că situația aceasta nu este niciodată stabilă, este într-o schimbare permanentă și de aceea întotdeauna trebuie să actualizăm situația. Situația din Egipt și din Siria este din ce în ce mai uh, stringentă și vreau doar să fac două remarci asupra acestui subiect, mai ales având în vedere ce vom decide pe 18 în legătură cu raportul pe aceste două țări. În ceea ce privește Egiptul, pot spune că după lovitura de stat care l-a înlăturat pe președintele Mursi, pentru Uniunea Europeană se pune acum uh, problema despre cum influențăm această zonă pentru ca să ducem la o situație mai pașnică la nivel național și cum putem să le redăm egipțienilor posibilitatea de a-și alege guvernatorii și de a avea alegeri libere. Acest proces de tranziție către o stabilitate democratică trebuie să fie, în primul rând, un proces monitorizat și urmărit și trebuie ca Uniunea Europeană să fie protagonistă în acest proces de urmărire, prin intermediul unei politici care să se bazeze pe trei teme importante. O susținere a proceselor constituționale care garantează drepturile cetățenilor, temele procesului electoral și temele campaniei, care nu este încă stabilită, și o parte de a treia parte, care este vorba de investiții economice și financiare, pentru a putea, ca, pentru a ajuta țara să iasă din această criză în care a fost uh, Uh, din păcate, aruncată din cauza acestor evenimente. Un al doilea element pe care vreau să-l menționez se referă la Siria. Eu cred că ar trebui să găsim o manieră prin care să definim anumite aspecte, pentru că avem foarte, trebuie să plătim pentru întârzierile Occidentului și deci pentru întârzierile noastre. Trebuie să fie foarte clară această premiză. Războiul din Siria nu este dorit de nimeni, și, deși pare inevitabilă uh, intervenția, nu se știe ce fel de um, război va fi. Și cred că există un aspect nou pe care trebuie să-l subliniem și anume e vorba de intervenția, uh, de, la, de faptul că foarte multe țări uh, occidentale sunt obosite de atâtea războaie și tot timpul există situații surpriză, cum ar fi, de exemplu, situația din Marea Britanie. Sigur că cine folosește gazuri chimice trebuie să fie pedepsit, noi trebuie să fim conștienți că o intervenție militară nu va rezolva, ci va agrava situație și poate că ar fi mai util să ne gândim la o soluție politică care să folosească însă timpul pe, timpul pe care îl mai avem până la votul din Congresul American pentru a putea cu adevărat să facem presiune asupra țărilor uh, prietene uh, și nu și mai, care prietene cu regimul Assad, adică Rusia, de exemplu, și pentru a folosi summitul G20 care urmează pentru a încerca să lansăm uh, un sfârșit în fine al acestei, acestui război uh, civil și pentru a lansa anumite etape de tranziție în societatea siriană. M-am uh, concentrat pe aceste două țări pentru că, bineînțeles, că atunci când vorbim de politică europeană de vecinătate, nu putem să, ne, uh, să notăm doar câteva aspecte în legătură cu ceea ce s-a realizat până acum. În niciun caz există puncte prea importante pe care trebuie să ne oprim acum Uh, să ne exprimăm o opțiune politică până la urmă, este absolut necesar să facem acest lucru. Și în final, în raportul de care vorbim, am încercat să subliniez anumite aspecte. În primul rând, am vrut să subliniez faptul că, încă o dată, trebuie subliniată necesitatea de a asocia Parlamentul uh, European în uh, punerea în aplicare a politicii de vecinătate prin intermediul unui proces de consultare și informare constant și printr-o implicare a fiecăror a țărilor care trebuie să um, aducă rezultate concrete, deci țările în chestiune. În cazul nostru, Însă avem foarte puțin timp la dispoziție și trebuie să ne gândim dacă deputații europeni n-ar putea să participe ca observatori la Comisia uh, DROI. Uh, la subcomisia DROI. Ne-am am vorbit și despre procesul de tranziție democratică și despre dezvoltarea instituțiilor democratice și a partidelor politice care trebuie să-și continue activitatea, dar m-am referit și la două aspecte, la o politică de mobilitate care ar trebui de asemenea să fie dezvoltată, pentru că nu există momentan ca și pilon al politicii de vecinătate, prin intermediul semnării de acorduri în ceea ce privește atribuirea de vize, de exemplu, pentru parteneriatul estic. Și, în, nu în ultimul rând, dezvoltarea unor proiecte de, de dezvoltare regională și de integrare regională care să faciliteze o circulare a capitalelor și a persoanelor mai bună. Sunt anumite puncte pe care însă le-am menționat doar pe scurt din cauza limitei pe care o aveam în ceea ce privește cuvintele, Există însă mai multe amendamente care vor putea acoperi probabil aceste subiecte. Mă refer la justiția socială sau la necesitatea de a susține în continuare aceste țări în uh, eforturile pe care le fac uh, pentru a se elibera de dictatori și, de asemenea, și nevoia de a găsi o voință comună în Uniunea Europeană pentru a putea construi un proces nou de vecinătate pe viitor. Obiectivul acestui raport ar trebui să fie, deci, să garanteze faptul ca Parlamentul European să nu doar să nu doar redacteze o rezoluție care să rămână doar uh, pe hârtie, ci trebuie să se lanseze o discuție parlamentară în care Parlamentul European să fie cu adevărat protagonist în ceea ce privește acțiunile pe viitor în, în uh, țările respective. Și apoi, dacă îmi permiteți, eu zic că aceasta este o mare parte a politicii externe europene, pentru că aceasta este, de fapt, nucleul cel mai important al relațiilor cu celelalte țări și văd că și co-raportorul meu este de acord cu mine. Sunt însă curios să văd ce zic colegii și să completăm acest raport. Vă mulțumesc! Dziękuję bardzo. Mulțumesc. Aș vrea să semnalez faptul că în curând va avea loc cea de-a treia reuniune la nivel înalt a parteneriatului estic și acest raport trebuie să aibă o trimitere la această întâlnire. În ultimii doi ani, am dezvoltat o politică foarte activă a politicii noastre de parteneriat estic, poate doar um, uh, în ce privește Belarusul a existat o politică înghețată. Am avut contacte uh, active, activități ale Euronest și a putut vedea cu mare precizie care sunt avantajele și dezavantajele în colaborarea noastră cu partenerii estici. Principiul more for more poate fi foarte bine ilustrat prin diferențele care există între diversele state. Există state care au înregistrat un progres semnificativ în ce privește comerțul comun și alte state care par să nu fie interesate de dezvoltarea comercială. Reuniunea la nivel înalt de la Varșovia a demonstrat că cei care doresc să colaboreze trebuie să beneficieze de această posibilitate și ceilalți mai puțini. Cred că Parlamentul European trebuie să dea un semnal puternic în favoarea parteneriatului estic. Poate că progresele nu au fost suficiente spectaculoase, dar oricum ă, am reușit să progresăm în multe domenii substanțial în comparație cu situația de acum doi ani. Deci, dacă paharul este pe jumătate plin sau pe jumătate gol, este greu de spus, dar ă, au fost aspecte rezolvate. Există și conflicte regionale care se pare că nu vor putea să fie soluționate într-un viitor apropiat. O noutate de care ar trebui să ținem seama în acest raport este că ursul rus se pare că se trezește și începe să mormăie. Cred că uh, în raportul nostru va trebui să ținem seama de acest aspect, de altfel și uh, raportorii au uh, atras atenția asupra acestei situații. După analiza primei propuneri, pot să spun că noi nu vom putea accepta propozițiile care se referă la Georgia. nu suntem uh, în măsură să condamnăm un stat. Putem spune care sunt părțile bune, care sunt uh, aspectele negative în politica respectivului stat. Am avut o discuție cu o săptămână în urmă și noi credem uh, că propozițiile care se referă la Ucraina ar trebui să fie extinse. Aici trebuie să existe stimuli care să figureze în text. Iar ce privește politica de vecinătate cu statele din Sud, eh, eu favorizez o eh, politică unitară de vecinătate. N-ar trebui să avem politici diferențiate față de Est și față de Sud, ar trebui cel puțin terminologic să existe o formulare unitară. Dar, pe de altă parte, trebuie să fie clar că în ce privește proiectele noastre de construcție a societății civile, ele nu au fost îndeplinite în ultimele luni. Trebuie să tragem concluzii. Din acest punct de vedere, ceea ce afirmam cu doi ani în urmă, acum nu mai este valabil. Cei care trebuie să uh, recepționeze mesajul nostru se pare că nu o fac. Mulțumesc! Herr präsident! Dieser Entschließungsantrag soll ja die Stellungnahme des Europäischen Parlaments zu den Berichten zweitausendzwölf geben. Und zurzeit haben wir und in Zukunft werden această propunere de rezoluție trebuie să se bazeze pe uh, ceea ce am discutat în uh, anul 2012 în ce privește politica de vecinătate. În acest context, în ciuda uh, prezentării inițiale de către cei doi raportori, uh, trebuie să vedem care este valoarea adăugată a acestui raport, ce progrese poate el să aducă și mă voi referi la două aspecte. În ce privește politica de parteneriatului estic, uh, formulările sunt atât de generalizate și de, de minimaliste încât uh, statele uh, cărora ne adresăm uh, nu vor putea să perceapă un mesaj motivant să primească o perspectivă europeană. De fapt, în afară de considerentele financiare, noi rămânem datori față de aceste țări. În al doilea rând, trebuie să evaluăm situația ă, la fața locului corect. Și ă, mie mi se pare că evaluările noastre, atât în ce privește parteneriatul estic, cât și relațiile cu statele din Sud, ă, nu sunt, din acest punct de vedere, suficient de aprofundate. Angajamentul Uniunii Europene se pare că nu mai este la fel de ferm nu ne întrebăm de ce stau lucrurile astfel. Problema mea cu acest tip de rapoarte este că, de fapt, conviețuirea bună cu statele vecine nu funcționează cum trebuie. Constatăm anumite progrese, anumite regrese. În literatura europeană există mii de exemple uh, care de fapt demonstrează că uh, asemenea uh, proiecte nu sunt durabile. Iar articolul 6 chiar creează o problemă pentru noi, pentru că, de fapt, statele vecine trebuie să se adapteze, trebuie să-și rezolve deficitele. Iar punctul 5 eh, prevede eh, ca cetățenii din Uniunea Europeană să fie stimulați să acționeze în spiritul vecinătății. Mie mi se pare că aici există o discrepanță între cerințe. Dacă ne dorim ca politica de vecinătate să fie mai dinamică și orientată spre viitor, trebuie să ne punem și întrebarea dacă nu ar fi mai înțelept ca în raport să uh, menționăm ceea ce ne dorim noi ca Parlament European în privința politicii de vecinătate, care sunt așteptările noastre față de Comisie, de Consiliu, mai ales înainte de reuniunea la nivel înalt de la Vilnius. Ce ne dorim noi din partea unei politici europene de vecinătate? Și încă un aspect Uh, provocările strategice uh, din uh, perspectiva Rusiei. Poate că ar trebui să avem aici o singură propoziție și să nu mai facem referiri și în legătură cu un eventual eșec al politicii noastre. Noi, de fapt, trebuie să ne întrebăm cum am reușit noi, ca Parlament European, să avem o contribuție concretă pentru ca reuniunea de la Vilnius să aducă progrese. Weil dort mit dem Blick auf Syrien ähnliche trebuie să ne concentrăm pe asemenea aspecte de importanță centrală. Mulțumesc. <coughs> Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Saifi, mulțumesc să colegilor mei Panțeri și Sarus Volski pentru colaborarea lor pentru realizarea acestui proiect de rezoluție. Trebuie să conferim politicii noastre de vecinătate un suflu noi. În ce privește comunicarea președintelui legat de modul în care vom trata problema Siriei și Egiptului, eu cred că nu ă, trebuie să ă, contaminăm problematica aceea în cadrul plenarei cu ă, discuțiile privind politica de vecinătate. Dar revenind la activitatea colegilor mei, aș vrea să mă refer la un aspect tehnic în legătură cu problemele vizelor. Eu cred că trebuie să organizăm mai logic formularea. După aceea, în ce privește politica de vecinătate, eu cred că uh, trebuie să reformulăm uh, obiectivele și uh, cadrul politicilor în care trebuie să se înscrie. Eu cred că în formula, formularea varianta franceză trebuie să menționăm și aspectele legate de servicii uh, și uh, uh, noi avem și experiența cu Marocul, Egiptul, Tunisia în ce privește politica de vecinătate. Iar la articolul 19 privind Algeria, Aici a existat deja un transfer de tehnologie. Eu cred că Uniunea Europeană trebuie să um, își limiteze um, eforturile financiare la domeniul îmbunătățirii um, condițiilor legate de respectarea drepturilor omului. Iar în ce privește Libanul, aș adăuga la aliniatul 30 și la aliniatul 28 privind uh, Iordania, uh, ideea uh, legată de refugiații din Siria care trebuie să fie menționată. Uh, thank you, Mr. Chairman, and my congratulations. Domnul Tanok. Mulțumesc, doresc să-i felicit pe domnii Sarăzvolski și Panțării. Eu am fost uh, la un moment dat raportor pentru ambele dimensiuni estice și pe dimensiunea sudică a parteneriatului, deci sunt familiarizat cu acest domeniu. Uh, așa cum și colegul de la uh, GUE Schulz a spus că este uh, Uh, foarte dificil să uh, tratăm uh, într-un fel unitar țări atât de diferite cum sunt Moldova și Ucraina sau cu Marocul și Algeria. Dar am spus acest lucru și cu 10 ani în urmă și opinia mea nu s-a schimbat. Grupul meu susține progresul în parteneriatul estic și semnarea la Vilnius a acordului de asociere de liber schimb cu Ucraina. Um, indiferent de uh, situația Iuliei Timoșenko, um, um, cred că trebuie să avansăm într-adevăr, în același timp, însă sigur că trebuie să milităm pentru ca Iuliei Timoșenco să îi se facă dreptate și să fie pusă în libertate. Armenia um, uh, și Ucraina, de altfel, uh, au uh, suportat presiuni serioase din partea Rusiei să nu semneze acest acord de liber schimb. Dar sunt națiuni care trebuie să își uh, apere uh, dreptul la uh, libertate și la acțiuni proprie. În ce privește aliniatul 14, ideea liberalizării totale a regimului vizelor nu cred că va putea să fie bine primit în țara mea, unde există probleme de imigrație eh, pe, eh, de mare actualitate în clipa de față. Deci eu cred că eh, această rezolvare nu va fi neapărat una abilă din punct de vedere politic. Iar în ce privește comunitatea coptă, de asemenea, sunt probleme. Uh, chiar și uh, uh, în ce privește acțiuni ale Israelului sunt probleme. Este vorba despre copii de 17 ani care până la urmă trebuie să se supună unei pregătiri militare. Sunt chestiuni delicate. Să ne gândim și la situația Hamasului din Gaza la execuțiile care au loc acolo. În ce privește Marocul și problemele din Sahel, voi vă referiți uh, la uh, situația din uh, Sahara Occidentală sau nu? Dar, per total, eu salut acest raport și uh, poate veți ține seama de uh, mențiunile pe care le-am făcut în intervenția mea. Stimate domnule coleg uh, Tanok, vă amintesc că Marocul nu face parte din zona Sahel, dacă am în minte uh, o hartă corectă a zonei. Doamna Neți, Stimate domnule președinte, stimați colegi, uh, sper că uh, ați putut să vă odihniți în perioada vacanței de vară și uh, puteți reveni la muncă refăcuți. În ce privește acest raport, îi felicit pe colegii mei. Colega mea, Renate Weber, dorește să înainteze amendamente, mai ales în legătură cu evenimentele recente din Siria, Egipt și Ucraina. De asemenea, se va referi la uh, uh, proiectul de uh, a reduce uh, bugetul uh, din cadrul financiar multianual uh, care uh, era prevăzut pentru uh, susținerea democratizării și instituirii statului de drept în aceste țări. Și dacă Comisia uh, este de acord, se va referi la aceste aspecte legate de situația din Siria, inclusiv uh, a situației refugiaților din Siria în statele vecine și de asemenea va avea amendamente legate de situația din Moldova. Și permiteți-mi să fac o observație finală cu titlu personal. Cred că am fi uh, bine sfătuiți dacă am uh, încerca să uh, nu considerăm că se rezolvă lucrurile prin uh, stimularea democrației doar prin elemente financiare, pentru că lucrurile de fapt sunt mult mai complicate. Când am vizitat Egiptul, când uh, s-a constituit comitetul special, am constatat că mass media din Egipt uh, nu uh, a apreciat în niciun fel condiționalitatea lucrurilor. și uh, ca atare uh, nici opinia publică din Egipt nu a putut să fie informată corectă. Eu cred că trebuie să ne punem uh, întrebări în legătură cu situația din Egipt, probleme care sunt mult mai profunde decât s-ar părea. Și doar astfel vom putea să găsim răspunsuri utile la situația existentă. Mulțumesc! the rapporteurs for their, for their... Vreau să le mulțumesc raportorilor pentru munca depusă. Voi fi foarte subcintă. Considerentele C și D sunt eu de părere că ar trebui să fie mm, rafinate, să fie ușor modificate. Formulările ar trebui să fie îmbunătățite acolo. Nu-mi place utilizarea conceptului sau sintagmei de linii roșii. De asemenea, nu cred că Uniunea Europeană n-a oferit statelor partener uh, o perspectivă europeană într-o manieră suficient de puternică. De fapt, nu am oferit această perspectivă acelor state care, de fapt, nu au nicio perspectivă europeană. Prin urmare, iată, formularea trebuie să fie îmbunătățită. În ceea ce privește partea alocată Azerbaijanului, ei bine, și aceasta și aici mi se pare că avem nevoie de mai mult, de un spirit mai concret. Raportul Human Rights Watch a fost publicat astăzi, are 100 de pagini și acest raport distruge mitul conform căruia Azerbaijanului ar fi un stat în tranziție spre uh, democrație. Nici Angola nu este un stat care se apropie de democrație spre deosebire de cele considerate de domnul Barroso. Acum, în ceea ce privește Georgia, eu cred că trebuie să subliniem nevoia de implementare a unor reforme și, de asemenea, de liberalizare a justiției. De asemenea, um, în ceea ce privește situația funcționarilor publici, uh, ei bine, și aceasta trebuie să fie îmbunătățită. Cu domnul Donjon am fost acolo, la fața locului, uh, cu o lună în urmă. Am vizitat o serie de opozanți care sunt încarcerați și ne-am dat seama că uh, Georgia este un stat pe care trebuie să-l susținem, într-adevăr, trebuie să-l susținem în direcția detenționării relațiilor cu Rusia. E drept, deci trebuie să sprijinim Georgia, dar în același timp suntem obligați să cerem de, demararea proceselor de reformare absolut necesare. Acum, în ceea ce privește Armenia, trebuie ca raportul nostru să reflecteze cât se poate de clar ultimele evoluții în ceea ce privește relațiile Armeniei cu Rusia. În ceea ce privește parteneriatul sudic, uh, și eu consider că ar fi mai prudent să nu vorbim despre acorduri de readmisie sau acorduri de liberalizare a regimului, regimului vizelor. Nu cred că ar trebui să vorbim despre lucrul acesta. Cred mai degrabă că în practică ar trebui să depunem eforturi astfel încât uh, procedurile de eliberare a vizelor să fie într-adevăr accelerate, să fie ușurate. Dar uh, formularea aceasta foarte generală, inclusă în raport, mi se pare că este irealistă. N-ar trebui să mergem atât de departe. La aliniatul 16, cred că ar trebui să vorbim despre rolul Uniunii Europene în ceea ce privește folosirea unor mecanisme uh, care vizează recuperarea diferitelor averi ascunse de foștii dictatori din statele din Sud pe teritoriul Uniunii Europene. Deja sau există aceste mecanisme, dar ele trebuie să funcționeze într-adevăr, în practică. În ceea ce privește provocările teritoriale, conflictele teritoriale existente în diferitele regiuni partenere, da, acest element este necesar Însă, la aliniatul 35, unde se vorbește despre Sahel, mi se pare că formularea este cât se poate de ciudată. Se vorbește despre absolut tot, mai puțin despre Sahara Occidentală. Chiar dacă Sahara Occidentală ar trebui să fie menționată aici. În urma discuțiilor am ajuns la concluzia că e momentul ca Uniunea Europeană să exercită presiuni în direcția rezolvării acestui conflict din Sahara Occidentală, pentru că o soluție a conflictului aduce într-adevăr la îmbunătățirea situației statelor din zonă. Cred că e momentul să spunem lucrurilor pe nume și să exercităm presiune concretă. În ceea ce privește Egiptul, haideți să fim sinceri, s-a, a, a avut loc acolo o lovitură de stat. De asemenea, iată, frăția mul- musulmană va fi scoasă în afara legii, iar această mișcare uh, practic compromite democrația din Egipt și tocmai de aceea trebuie să vorbim într-o manieră cât se poate declare despre acest subiect. De asemenea, sunt de acord cu, cu cele spuse cu privire la condiționalitate și, uh, de asemenea, sunt de acord că, dincolo de asistența financiară, mesajele politice sunt importante. Tocmai de aceea, Parlamentul European trebuie să trimită mesaje uh, politice cât se poate de concrete. Iar acum, în cele din urmă, Libia e drept că trebuie să vorbim nu neapărat despre continuarea reformelor democratice, ci ar trebui să vorbim mai degrabă de implementarea unor reforme, pentru că reformele acestea se lasă de mult așteptate. Iar acum, în, în ceea ce privește Siria, eu cred că trebuie să spunem clar că Rusia și, și China, iată, obstrucționează acțiunile uh, Consiliului de Securitate al ONU. Nu trebuie să uh, uităm în momentul în care vorbim despre Siria de faptul că există acolo cetățeni sirieni care luptă pentru libertate. Mulțumesc! Mai sunt mulți vorbitori pe, ordine, pe, pe lista mea. Mai avem șapte minute la dispoziție. Și acum îi dau cuvântul doamnei Rucicova. Mă numesc Mariusia Liupceva. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc raportorilor Uh, pentru analiza pe care ne oferă, chiar dacă nu este neapărat completă, dar este o analiză cu privire la politica de vecinătate a Uniunii Europene. Multe aspecte esențiale ale parteneriatului estic, dar și ale parteneriatului sudic au fost incluse în acest raport. Într-adevăr, uh, parteneriatul acesta este foarte important pentru Uniunea Europeană. În raport se pune accent pe anumite aspecte, alte probleme sunt doar menționate, pentru că ele, iată, din păcate există în rândul multora dintre partenerii noștri. Și tocmai de aceea e important ca raportul nostru să fie cât se poate de echilibrat. Asta pentru a nu atinge exact opusul ambițiilor noastre. Iată de, de, de ce cred că în ceea ce privește anumite regiuni, poziția noastră ar trebui să fie cât se poate de echilibrată. Asta pentru ca inter interesele tuturor statelor din uh, regiune, regiunile despre care vorbim să fie într-adevăr luate în considerare. Iată de ce e important ca anumite formulări din acest raport să fie regândite. Dați-mi voie să vă dau un exemplu. Se vorbește în raport despre diferitele politici din ale Uniunii Europene și Există, dați-mi voie să vă atrag atenția asupra acestui fapt, uh, diferențe între diferitele versiuni ale, în diferitele limbi ale acestui uh, raport. Deci, eu cer să, vă cer să avem o formulare mai echilibrată. În ceea ce privește Armenia acum, să nu uităm că politicienii se schimbă deseori într-o perioadă foarte scurtă. Și tocmai de aceea, uh, în uh, în zonă, în statele noastre partenere. Și tocmai de aceea e important ca politicile noastre și formulările noastre să fie cât mai coerente și cât mai echilibrate, astfel încât să poată fi luate în considerare și acceptate de toți uh, politicienii. Acest lucru se aplică și în cazul uh, Ucrainei. Cred că sintagma justiție selectivă nu este o sintagmă prea fericită. Ar trebui să alegem mai, o formulare mai echilibrată. Și trebuie să ținem, bineînțeles, cont de Rusia în acest context. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvânt. În primul rând, am vorbit foarte mult despre persecutarea creștinilor, mai ales în Egipt, care ne-au uh, cerut o poziție mai uh, activă pe această temă. Uh, Toată lumea a fost de acord, mi se pare mie, și secretarul general al SAE a menționat faptul că este pentru o astfel de acțiune. Însă, la aliniatul 22 se face referire la prioritățile pe care ar trebui să le uh, vedem în ceea ce privește acțiunile Uniunii Europene în Egipt. Și, din păcate, nu avem niciun fel de referire la acest subiect. Și, după cum a spus și domnul Tanăc, nu se vorbește deloc la, despre uh, persecutarea creștinilor și despre atacurile împotriva bisericilor creștine. Acest punct trebuie să fie neapărat o prioritate a acțiunii europene în Egipt și aș vrea să nu scăpăm din vedere. Mulțumesc! Mulțumesc! Hvala lepa, gospodine predsjedavajući. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și domnului Sarișvolski și domnului Panțeri pentru faptul că au prezentat un proiect de raport, o rezolu- de, proiect de rezoluție, îmi cer scuze, foarte bun în prima instanță, care conține, de fapt, aspectele cele mai importante ale politicii europene externe și a politicii europene de vecinătate. Acest raport vine într-un moment în care atât zona mediterană cât și parteneriatul estic se află într-un moment de răscruce. Fiind dat că eu vin dintr-o țară care este atât slavă cât și mediterană, Croația, vreau să vă spun că atât a, aceste două zone sunt importante pentru noi atât economic cât și politic și de aceea eu cred că trebuie să avem o abordare cât se poate de complexă față de aceste două zone de vecinătate. Avem nevoie de un spectru cât se poate de amplu de relații politice și economice, dar și comerciale. Aș vrea să spun câte ceva despre partenerii noștri estici. În ceea ce privește aspirațiile acestor țări de a deveni membre în Uniunea Europeană, s-ar putea ca unele din aceste țări să aibă ambiții mai mari în următoarele uh, în următorii ani și va trebui poate să folosim instrumente diferite față de ele. În ceea ce privește summitul de la Vilnius, cred că e foarte important ca această reuniune să fie un succes. Va trebui să folosim această reuniune pentru a reafirma mai multe relații existente deja și concretizate prin acorduri de asociere. Fără această infrastructură pe care o avem la dispoziție, nu putem să facem schimbări în aceste țări. Și pentru țările care beneficiază deja de un acord de asociere, trebuie să știm că nu avem aceleași canale. Trebuie totuși să lansăm reforme acolo unde se pot lansa și în ceea ce privește relațiile de parteneriat economic. În ceea ce privește Ucraina, e nevoie de o abordare mai nuanțată. Trebuie să vedem uh, ce se întâmplă în relațiile cu Rusia pe viitor în uh, ceea ce privește războiul uh, comercial, vedem că ne aflăm într-un moment cât se poate de sensibil. Și în legătură cu rezoluția despre vecinătatea sudică, cred că în următoarele săptămâni vom trebui să, să adaptăm câteva formulări în paragrafele despre Siria, mai ales în urma atacurilor cu arme chimice care au avut loc în ultima vreme. Va trebui să așteptăm și să vedem care, mai, care va fi evoluția situației din Egipt în urma amendamentelor oricum pe care le vom analiza în legătură cu acest raport. Însă mi se pare că lipsește ceva în raport. Mi se pare că lipsește aspectul multilateral în cadrul relației cu țările din uh, zona mediterană. Acum uh, câtev, câțiva ani s-a lansat Uniunea pentru Mediterană și din 2009, din cauza procesului uh, de pace din Orientul Mijlociu, nu prea am avut întâlniri la nivelul executivului înalt în cadrul acestei Uniuni și mi se pare că lipsește ceva în această relație din această cauză. Atunci când e vorba de noile state din bazinul mediteran, uh, nu putem spune cu adevărat că ne-am întâlnit uh, față în față cu interlocutorii noștri în ultimii ani și cred că ar trebui să ținem cont de această lacună. Poate că o revitalizare graduală a bazinului mediteranean și deci a Uniunii Mediteraneene ar fi o posibilitate de a relansa și dinamica acestui proces. Bineînțeles că aceasta nu se poate întâmpla peste noapte, dar ar putea să aibă un impact pozitiv asupra țărilor din această zonă. Mulțumesc!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 Am câteva remarci de făcut. În primul rând, uh, domnul Sarius Volski a numit acest lucru comportamentul uh, terților. Mă bucur că domnul uh, Sarius Volski a fost în stare să țină cont de comportamentul unor terți. Pentru că dacă vă amintiți că grupul meu a socialiștilor și democraților nu s-a dat niciodată lături în ceea ce privește observarea relațiilor țărilor terțe. Și iată de ce, de peste un an, am tot încercat și vom încerca și pe viitor să găsim o soluție constructivă la o problemă a justiției selective în cazul um, Iuliei Timoșenko și a altora. Nu am lăsat niciodată deoparte privirea de ansamblu și în ceea ce privește Ucraina, Moldova sau întreaga parte în vecinătate estică în care contează toate aceste aspecte. Mă bucur că domnul Sarius Volski și câțiva din prietenii dumnealui au constatat că există și un comportament al terților care este de importanță. Acum, ceea ce aș dori să spun, da, susținem ceea ce ați propus dumneavoastră. Bineînțeles că toate grupurile politice ar trebui să lucreze împreună pentru a avea o imagine strategică de ansamblu și pentru a găsi o soluție strategică, fie că e vorba de Ucraina, fie că e vorba de Georgia sau de alte țări. Dacă vorbim de Ucraina și Georgia, nu îmi place foarte mult să pun aceste două țări pe picior de egalitate în ceea ce privește justiția selectivă pentru că au doi premieri în închisoare amândouă. Nu cred că este de ajutor pentru niciuna din aceste țări și nu mi se pare nici că descrie cu adevărat situația. Aceasta nu înseamnă că nu trebuie să ne luptăm pentru drepturile omului, democrație și drepturi fundamentale și că nu toată lumea trebuie să participe la alegeri, dar ceea ce lipsește în acest raport, după părerea mea, este măcar o mențiune în ceea ce privește lupta împotriva corupției, pentru că e vorba de o problemă majoră în toate aceste țări. Corupția este prezentă peste tot, iar motivul pentru care oamenii sunt în închisoare, de multe ori este corupția la mijloc. Deci haideți să nu ne prefacem că nu există, haideți să menționăm corupția și ceea ce aș vrea să mai menționăm este și integrarea economică, atât în cadrul parteneriatului estic, cât și uh, în cadrul cooperării și integrării între uh, țările din parteneriatul estic, nu numai cu Uniunea Europeană. Deci, da, uh, mi se pare importantă cooperarea, dar și cooperarea regională. Domnul Postel a menționat conflictele înghețate și cred că, da, într-adevăr, ar trebui să le menționăm și pe acelea. Același lucru se aplică și la parteneriatul sudic și cred că aici uh, ar trebui să punem accentul pe Maghreb. Dacă avem vreo șansă în țările parteneriatului sudic să avem succes, atunci aceasta se va întâmpla în ciuda problemelor uh, cu Marocul, cu Algeria, în zona Magrebului. Haideți să nu pierdem, deci, privirea de ansamblu pentru cooperarea regională în zona Magrebului și în alte regiuni ale lumii. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Cred că dacă nu se poate în acest raport, măcar în următorul, spune domnul Fleckenstein, să încercăm să găsim o sistematică comună, adică un sistem comun. Mie îmi place foarte mult în acest raport ceea ce se scrie despre parteneriatul sudic, pentru că de la țară la țară se poate exprima ce se întâmplă, ce așteptăm și ceea ce așteptăm și de la Uniunea noastră europeană, din partea Comisiei, de exemplu, sau din partea noastră. Pe când la parteneriatul estic am încercat la început să menționăm în două aliniate foarte mari ce dorim din partea noastră, ce așteptăm de la ceilalți, ceea ce nu e greșit, dar nu e același sistem. Și nu se poartă o discuție despre fiecare țară în parte și despre ceea ce înseamnă uh, toate aceste măsuri pentru fiecare țară. Deci poate că am putea, cum a spus și domnul Posel, să tratăm problema mai bine într-un sistem de la țară la țară în care să fim ceva mai profund și despre fiecare țară pentru a vedea ce se întâmplă cu ele. Aceasta ar fi rugămintea mea pentru următorul raport. Mulțumesc! think that now the floor should go to the south. Să dăm cuvântul acum celor care se vor referi la parteneriatul sudic. Domnul Panțeri? obviamente non... Da, mulțumesc. Este evident că unele lucruri nu se puteau scrie în raport pentru că raportul s-a făcut înainte. Raportul s-a făcut înainte de vară. Uh, de exemplu, în ceea ce privește Sudul, după cum spuneam, situația e în continuă evoluare, deci ar trebui um, să folosim amendamentele pentru a amenda raportul. Mulțumesc tuturor celor care au intervenit, mulțumesc tuturor care au apreciat ce am făcut și celor care au uh, făcut o critică, au adus o critică raportului, e un lucru foarte bun. Ceea ce vreau să vă spun pe scurt este că pentru a evita ca exercițiul acesta să fie unul de retorică, ar trebui poate să fim puțin mai puțin ipocriți unii cu ceilalți. Noi, bineînțeles că trebuie să ne confruntăm cu un paradox. Înțelegem care sunt prioritățile, dar nu suntem consecvenți în ceea ce privește aceste priorități, fie în ceea ce privește alegerile din buget sau alegerile generale de politică. Și aș vrea să evit să, de exemplu, să transfer pe politica de vecinătate sarcina care ar trebui să fie, de fapt, a politicii externe a Uniunii Europene care, după cum se pare, nu este la nivelul uh, provocărilor uh, de care vorbim. Când vorbim de aceste provocări, sigur, se poate discuta, dar avem anumite state care se gândesc să intervină militar. Va fi foarte dificil să găsim o soluție unitară. Deci va trebui deci, să ne angajăm un pic mai mult în această procedură de reflexie asupra ceea ce se întâmplă. În ceea ce privește acum considerentele politice, eu zic că a fost o alegere corectă cea de a avea o rezoluție rezoluție, chiar dacă este împărțită în două părți, dar o rezoluție unitară, pentru că n-ar trebui să ne ascundem uh, după degete. În toți acești ani am avut o dialectică puternică între Est și Sud și de multe ori a fost chiar justificat să ne uităm uh, cu prioritate, de exemplu, la uh, zona estică, căderea zidului Berlinului, extinderea către Est, toate aceste subiecte au fost de actualitate și deci politica de vecinătate trebuie mereu să urmeze aceste, proiect, aceste priorități, chiar dacă merge în două direcții, sudic și estic. În al doilea rând, acum, uh, dorința de a depăși greșelile din trecut este una normală. Atunci când, de exemplu, am confundat foarte mult uh, în Europa stabilitatea regiunii acesteia cu, conti- cu uh, continuitatea acestei regiuni, trebuie deci să învățăm din aceste greșeli, dar să nu credem că dacă există alegeri libere într-o țară, imediat procesul democratic se afirmă și este real. E mult mai complicat decât atât și ar trebui să evităm de asemenea și uh, un, o altă chestiune istorică, de exemplu, când, de exemplu, Roosevelt n-a înțeles cât de bine avansa uh, nazismul în Europa, național-socialismul. Winston Churchill a spus, de exemplu, că putem să ne bazăm întotdeauna pe americani, pentru că vor face lucrurile uh, bune, dar după aceea trebuie să reparăm toate celelalte lucruri. Adică Europa nu poate tot timpul să nu, și să nu, pute, nu putem să ne bazăm acum în cazul nostru pe ceea ce face Europa, pentru că face lucrurile corecte, dar după ce întâi a greșit o serie de alte lucruri. Mi se pare că aceasta ar fi o abordare greșită. Sigur, e nevoie de o politică de vecinătate, dar trebuie să ținem cont că există probleme, de exemplu, în țările din Sud, și că aceste probleme au consecințe și asupra noastră. Mă gândesc aici la instabilitatea țărilor acestora, la terorism, la migrație. Uh, deci poate că ar trebui mai degrabă să ieșim din această ipocrizie și să ne uităm din altă perspectivă, să încercăm să orientăm cât mai mult opinia publică europeană să investească în aceste țări, dar să investească în optica de a-și rezolva problemele proprii în Europa, pentru că există o legătură foarte puternică. Și momentan există o contradicție, o prăpastie foarte mare între ceea ce ne imaginăm că facem prin aceste măsuri și ceea ce se întâmplă cu adevărat. Deci, eu personal nu am nicio problemă să stabilesc o cale în ceea ce privește politica de vecinătate care să se uită mai ales la viitor din perspectivă politică. Însă trebuie cu toții să fim deja pregătiți pentru această provocare, să încercăm să ne oprim asupra particularităților, mm, fără să ne uităm doar la limitele țării noastre și să avem o viziune generală. Cred că n-ar fi rău pentru politica de vecinătate și nici pentru politica externă europeană care o fi ea, să avem o astfel de vedere de ansamblu, care mi se pare această politică externă că a căzut în uitare momentan. Mulțumesc. Thank you, Chairman. Domnul Sarus Volski. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun de la bun început că tot ceea ce eh, voi putea obține ca informație suplimentară prin amendamente voi încerca să introduc în document. Și doresc să mulțumesc tuturor celor care au făcut observații din acest punct de vedere în cadrul dezbaterii. În al doilea rând, vreau să spun despre ce nu este vorba în acest raport. O serie de observații au fost corecte, inteligente, dar acest raport nu va înlocui, de fapt, rapoartele specializate pe țări, pe care le avem deja. Există raportori din acest punct de vedere. De asemenea, în ce ă, privește aceste ă, regiuni, iarăși există trimiteri clare spre ă, parteneriatul estic, spre parteneriatul sudic este, de fapt, un document care încearcă să înregistreze progresele înregistrate într-un anume moment și cu trimitere la reuniunea la nivel înalt de la Vilnius, trebuie să furnizăm niște linii directoare celor competenți comisarului de specialitate pentru aceste politici. Sigur că uh, uh, putem avea ambiții deosebite, dar în acest document nu vor putea să figureze toate, pentru că nu acesta este obiectivul documentului. Și trebuie să ne gândim și la dimensiunile documentului. Trebuie să fim conciși. Acestea ar fi niște observații de ordin general, dar voi ține seama de uh, ideile expuse de către colegii din comisia noastră. Domnul și vieți. Va trebui să discutăm aceste rezerve pe care le aveți în ce privește Georgia și Ucraina. Nu vreau să intru acum în detalii. Domnule Tanok, sunt de acord că nu putem avea uh, același instrument de măsură pentru aceste regiuni trebuie să existe diferențieri, abordări specifice. De acord, dar chiar așa și procedăm. Doamna Neitz. Da, uh, vom ține seama de acel aspect bugetar pe care l-ați menționat dumneavoastră, aveți perfectă dreptate. Și sigur că vom avea un cadru financiar multianual și vom putea să avem o trimitere precisă. Ana Gomez. Da, m-am uh, referit la această linie roșie, dar este un text politic în care asemenea concepte pot să figureze. Uh, și nu cred că este o linie roz, cred chiar că este o linie roșie. În ce privește parteneriatul estic, vreau să vă spun că dezbaterea recentă uh, a fost uh, mai mult decât aprinsă. Și domnul Șivieț a fost foarte uh, precis. Pentru că dacă am folosi termeni atât de duri, cred că e de-a dreptul mortal. Perspectiva europeană este un uh, concept general. Nu este perspectiva unui stat membru. Este uh, vorba despre un concept uh, de ordin general care poate fi folosit și în ce privește parteneriatul estic. Dacă cineva interpretează acest concept ca fiind unul al unui stat membru, poate să o facă, dar uh, nu cred că este corect. În ce privește Azerbaijanul? Da, uh, cunosc raportul dumneavoastră, dar încerc să mă servesc de un cod al jargonului diplomatic. Iar când este vorba despre deficiențe serioase, severe în ce privește respectarea drepturilor omului, cred că este justificat să folosim aceste concepte. În legătură cu Georgia, În ce privește integritatea teritorială, sunt de acord cu ce a spus, cu imparțialitatea justiției. În privința Ucrainei, dumneavoastră ați citit versiunea din iulie. Doamna Lupceva, Din punct de vedere al convingerilor mele, care poate sunt mai puțin importante, dar în ce privește dezbaterea din afete săptămâna trecută în legătură cu Ucraina, în care spre e, mi, uimirea multora, de la stânga la dreapta, practic a fost totuși o poziție unitară și un ton ferm vis-a-vis -vis de Ucraina. Nu vreau eu să fiu mai moderat, pentru că trebuie să respect, de fapt, linia uh, care s-a impus în comisia noastră. Iar în ce privește justiția selectivă, nu trebuie să mergem prea departe, nici să nu venim în întâmpinarea Rusiei, de fapt. Trebuie să respectăm linia uh, Uniunii Europene. Justiția selectivă trebuie să fie uh, clar că și la Consiliul din decembrie 2012 toate instituțiile au fost de părere că acest tip uh, trebuie, de justiție selectivă trebuie să înceteze. Domnule Posolt, da, mă pot referi la conflictele înghețate și domnul Roger care dreptate. Poate voi menționa câteva elemente cheie și în ce privește corupția. Da, aveți dreptate, dar dacă vom face o listă a tuturor deficiențelor din statele care aspiră la asociere, cred că vom ajunge la un document de 100 de pagini. Dar, într-adevăr, conflictele înghețate uh, sunt importante și trebuie să fie menționate. So happy Because when things started to happen in August, și în ce privește opinia ta, Libor, din august, cred că poziția privind parteneriatul estic comunicată de domnul uh, Brock și de doamna Svoboda a schimbat poziția. E cineva din Comisia Europeană în sală? pentru că și Direcția Generală Comerț și comisarul de Gucht um, trebuie să ia uh, notă de poziția noastră. Avem uh, linii identice în clipa de față și să mă bucur. În ce privește Ucraina și Georgia, este aceeași observație pe care a făcut-o și domnul Șiviet și va trebui să dezbatem pe această temă. Dați-mi voie să spun că justiția selectivă, așa cum spun eu, este vorba despre elemente fundamentale ale democrației. Dacă cetățenii nu au dreptul să se adreseze unor instanțe echidistante, proiecte, de fapt, democrația are de suferit. Deci, dacă președintele ajunge în închisoare, nu din motive de corupție, ci pentru că este un concurent periculos, și acesta este cazul Iuliei Timoșenco. atunci, de fapt, se aplică conceptul de justiție selectivă. În ce privește corupția, integrarea ta sunt aspecte importante. Iar în legătură cu observația domnului Flegenstein, mulțumesc pentru uh, observațiile făcute, dar uh, și dumneavoastră îmi susțineți punctul de vedere că nu avem cum să intrăm în detalii privind uh, fiecare stat în parte. Va exista și un raport post-Vilnius care urmează să fie elaborat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mergem mai departe la subiectul următor, raportul domnului Sala Franca privind bugetul Uniunii Europene pentru uh, anul 2014, toate capitolele. Domnul Salafranca, doriți să luați cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Cred că și colegii cunosc dezbaterile pe marginea bugetului, dezbateri pe care le-am avut înainte de vacanța de vară. Știți că există acel preproiect pentru anul viitor, care prevede reduceri substanțiale cu 12,5% ceea ce înseamnă că la creditele de angajament vor exista sume mai mici și noi încercăm în Comisia de Politică Externă să uh, încercăm să impunem mijloace financiare la nivelul uh, anului trecut. Dar având în vedere noua nomenclatură pentru anul 2014, apar dificultăți. Iar în ce privește perspectiva bugetară, iarăși ea este într-o mare contradicție față de sumele prevăzute pentru anul viitor, pentru că aici, în perspectiva bugetară, se solicita o majorare. Mă voi concentra asupra două puncte. Avizul comisiei noastre. Nu cred că există opinii e, substanțial divergente, ci doar nuanțe e, diferite. Unii au luat notă, alții uh, regretă situația și sunt și unii care aprobă această situație. Dar există și anumite aspecte politice. Din punct de vedere al raportorului din umbră, aș vrea să putem înainta un amendament oral, pentru că termenele sunt foarte stricte va trebui să cădem de acord în fața Consiliului în ce privește serviciul de acțiune externă. Ar trebui să ne referim la recomandarea comisiei noastre eh, în care solicitam un studiu sistematic în legătură cu structura și secretariatul Serviciului de Acțiune Externă pentru a evita orice uh, efort uh, dublat. Domnule președinte, în ce privește trimișii speciali, de asemenea, care ar trebui de fapt să facă parte din serviciul de acțiune externă, există probleme. După consultarea co-raportorilor, s-a solicitat o reducere cu 40% a cheltuierilor uh, legate de activitatea trimișilor speciali până în momentul în care aceste persoane vor face parte din structura Serviciului European de Acțiune Externă. Am avut ocazia să mă refer la acest aspect. Am încercat să menținem nivelul cheltuielilor din anul 2013. Împreună cu doamna Muniz, raportarea din umbră din partea grupului S și D, am înaintat amendamente care reflectă acest obiectiv dar trebuie să ne referim și la alte câteva puncte. La creditele de, de plată, mai ales uh, legate de interese speciale ale Parlamentului European, cum sunt misiunile de observatori în cadrul unor alegeri. Aici, cred că ar trebui de asemenea să păstrăm Ă, nivelul cheltuielilor care figurau în ă, perspectiva bugetară. De asemenea, în ce privește pentru instrumentul ă, de cooperare față de statele din Asia și din America Centrală, și mai există și un alt aspect în care ar trebui să refacem situația financiară care trebuie să uh, permită ca Serviciul de Acțiune Externă să își îndeplinească obligațiile pe care și le-a asumat. Există anumite obligații fundamentale care trebuie să fie îndeplinite, obligații asumate de Serviciul de Acțiune Externă, care trebuie să fie respectate. Acesta este în clipa de față stadiul discuțiilor, eh, inclusiv cu raportorii din umbră din partea altor grupuri și cred că vom putea să ajungem la o concluzie comună pentru a putea redacta avizul. Mulțumesc, domnule Salafranca. Doamna Moniza, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bugetul pentru anul 2014 este relevant din punct de vedere politic. Este primul an uh, cu un nou cadru financiar multianual care prevede reduceri masive propuse de către Consiliu. Raportorul, domnul Salafranca, a prezentat câteva aspecte. Eu cred că trebuie să uh, ne pronunțăm împotriva reducerilor financiare în legătură cu politica externă. Celelalte instituții au prezentat deja uh, cifre. Se prevede ca bugetul pentru 2014 să fie redus cu 12,5%, mi se pare o reducere uh, semnificativă și uh, chiar Eh, cei care susțineau ideea eh, reducerilor bugetare și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu dificultățile pe care le va întâmpina politica externă a Uniunii Europene în acest context. Eu cred că noi, în numele grupului nostru, am înaintat uh, șase amendamente, le-am discutat cu raportorul, domnul Salafranca. Reducem această reducere cu 12,5% uh, la creditele de angajament și cu 8% la creditele de plată. Și eu cred că uh, asta nu mai corespunde cu ambițiile inițiale anunțate de către Comisia Europeană. Ne temem că se va ajunge la consecințe grave în politica de vecinătate, dacă și aici vor exista reduceri cu 30%, de asemenea în ce privește politica eh, mediteraneană, în general, eh, impactul va fi eh, unul negativ asupra politicii externe și uh, oricum nu cred că, având în vedere criza actuală, vom putea să ne îndeplinim obligațiile de solidaritate și de ajutorare. Eu cred că uh, ar trebui să putem conta pe uh, situația financiară a, din anul 2013. Mulțumesc foarte mult! Da, sigur că am fost ambițioși în atingerea unor obiective și acum va trebui să umplem acest gol cu ambiții. Altcineva din partea raportorilor din umbră, doamna Luzin, din punctul nostru de vedere, din partea grupului GUE NCL, cred că nu trebuie să respingem aceste reduceri, când e vorba de cheltuieli militare sau uh, cheltuieli pentru colaborarea dintre uh, civil și uh, armată, suntem de părere că s-ar putea opera reduceri sau chiar anumite plăți ar putea să fie încetate. Dar grupul nostru ar dori ca anumite domenii de activitate să fie mai bine descrise. De pildă, o orientare uh, de ordin civil a politicii externe um, ar uh, merita să dispună de uh, sume rezonabile care eventual pot fi atrase din alte domenii unde reducerile s-ar justifica mai mult. Dar eu cred că în propunerea noastră de amendament, de fapt, aceste opinii vor fi foarte bine reflectate. Mulțumesc, domnule Salafranca, doriți să completați aceste afirmații. Mulțumesc, eu cred că acest uh, subiect poate să fie uh, finalizat, se conturează uh, documentul. Sunt de acord cu multe din ideile expuse de doamna Lözing și pe mine mă interesează de fapt situația societății civile și de asemenea în ce privește politica comună de securitate și de apărare, poate că abordarea merită să fie modificată. Iar în ce privește Uh, opiniile domnilor uh, co uh, raportor Cyrus Volski și Panzeri în ce privește politica de vecinătate, cunoaștem deja anumite provocări, noi priorități care se reflectă și eu cred că nu vom face față cu fonduri reduse acestor provocări. Iar în ce privește provocările, eu cred că și ideile de securitate și de apărare uh, trebuie să se afle în atenția noastră, trebuie să operăm uh, în acest domeniu cu maximă responsabilitate ca instituții europene. Iar Parlamentul European uh, are un cuvânt de spus în ce privește bugetul. Doamna Muniz a spus că acest buget este unul semnificativ pentru că este primul an dintr-un cadru financiar multianual și ar fi un început nefericit dacă Uniunea Europeană uh, demarează uh, cu uh, reduceri atât de drastice. Și eu cred că de fapt, nimeni nu este uh, mulțumit cu aceste reduceri atât de uh, importante în multe domenii. De altfel să ne gândim care sunt uh, ambițiile de politică externă ale Uniunii Europene în cadrul financiar multianual și ceea ce este prevăzut pentru finanțarea acestei politici. Mulțumesc uh, tuturor celor care au intervenit, dar noi va trebui să supunem la vot până la urmă aceste cifre. Avem de rezolvat o problemă tactică. Cu toții știm cum funcționează dezbaterea pe marginea bugetului. Vom comunica punctul nostru de vedere Comisiei Bugetare Vom uh, avea după aceea discuții în legătură cu membrii Comisiei Bugetare pentru a vedea în ce măsură amendamentele noastre pot fi susținute în cadrul colaborării cu celelalte instituții. Sigur, noi vom uh, urmări cu atenție deznodământul. Uh, miercuri este de fapt începutul acestei dezbateri și cred că uh, trebuie să uh, vedem care vor fi soluțiile concrete legate de cifrele pe care le vom susține. Ce am învățat eu în experiența mea? Am învățat că odată ce s-a operat o reducere, reducerea aceea rămâne valabilă pe veci. Asta vreau eu să vă spun. Stimați colegi, votul va avea loc pe data de 4 septembrie.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 Bine, mai întâi de toate vreau să le mulțumesc tuturor colegi care au depus amendamente. Amendamentele lor au transformat raportul într-unul mai concret și sper uh, într-un, într-unul mai de ajutor colegilor de la bugete. În numele domnului Cacin, dar și în numele grupului pe care îl reprezint, vreau să subliniez trei elemente esențiale ale avizului în primul și în primul rând, se pune accent pe importanța formării continue a judecătorilor și a procurorilor. Această formare continuă este crucială pentru succesul reformelor judiciare, cele care sunt în curs și cele care vor fi implementate pe viitor. În al doilea rând, o acțiune timpurie în domeniul acesta al reformelor judiciare uh, ajută la demararea acelor etape necesare care uh, considerau uh, unii că au fost ratate înainte de aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană. În statele din Balcanii de Vest există probleme endemice de corupție și de criminalitate, iar uh, instituțiile și politicienii din zonă au, bineînțeles, uh, nevoie de susținerea prim, susținerea primită din partea unui sistem judiciar independent. Și în al treilea rând, e important ca parlamentele și societățile civile să fie implicate într-o manieră activă în procesul de implementare uh, de monitorizare a tuturor proiectelor finanțate din acest fond de preaderare. Monitorizarea este esențială în domeniul acesta al uh, reformelor în domeniul justiției. Știm prea bine din propriile noastre state că adaptarea justiției este un proces continuu Justiția se, este un organism viu, societatea este un organism viu și, prin urmare, justiția trebuie să se ade, ad, adapte, adapteze, îmi cer scuze, tuturor modificărilor înregistrate la nivel uh, social. Și lucrul acesta se aplică și în cazul uh, statelor partener. Mulțumim, domnul Salafranca. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul Cucan, raportorul din umbră uh, pentru grupul nostru, nu poate fi astăzi prezent, prin urmare eu îl înlocuiesc. În numele său vreau să spun câteva cuvinte cu privire la raportul pe care l-a prezentat doamna Knight în numele domnului uh, Cacin. Deci, domnul Cucan este de părere că avizul domnului Cacin reflectă prioritățile politicilor noastre. Care sunt acestea? necesitatea, în primul și în primul rând, de înregistrarea unor progrese în domeniul combaterii uh, corupției și criminalității și în domeniul uh, reformelor uh, justiției. Aceste ambiții trebuie să fie atinse înainte, în direcția sau în sensul și dacă e ca statele acestea să devină într-adevăr membre ale Uniunii Europene. Deci ambițiile sunt clare, dar pentru atingerea ambițiilor e nevoie și de fonduri. Deci, e important însă ca în uh, contextul acesta al acordării fondurilor, toate etapele din care trec statele, candidat și uh, uh, cele care uh, ar putea deveni într-adevăr membre ale Uniunii Europene, deci toate aceste etape să fie într-adevăr monitorizate, după cum bine spune domnul Cacin. Iar uh, în acest sens e important ca monitorizarea să fie una cât se poate de clară, cât se poate de concretă. Am vorbit despre mm, de, dificultățile bugetare cu care se confruntă Uniunea Europeană, prin urmare fondurile de preaderare trebuie să fie folosite atâta cât sunt ele într-o manieră cât mai eficientă cu putință, iar această eficiență trebuie să fie evaluată. Pe ansamblu suntem de acord cu toate aliniatele și toate amendamentele care vor fi depuse, care merg în direcția atingerii acestor obiective pe care le-am exprimat. Mulțumesc. Doamna Gomes are cuvântul. Și eu o înlocuiesc pe raportoarea noastră din umbră, doamna Copa. Doamna Copa mi-a cerut să spun câte ceva în numele ei cu privire la acest raport. Întărirea statului de drept este o mare provocare pentru uh, statele despre care vorbim. Aceasta este o condiție sine qua non pentru aderarea acestor state la Uniunea Europeană. Prin urmare, Parlamentul trebuie să continue monitorizarea reformelor justiției și ale administrației publice în toate statele can- candidat și, în acest context, e important uh, să punem accentul pe combaterea corupției de asemenea. E important uh, însă ca Uniunea Europeană să aibă și o strategie pe termen lung cu privire la finanțarea societății civile și a asociațiilor care luptă împotriva corupției și luptă pentru uh, pentru transparență și uh, luptă împotriva crimei organizate de asemenea. E important ca sistemul uh, judiciar să devină unul de încredere, unul în care cetățenii și oamenii de afacere pot să aibă încredere. Prin urmare, statele care uh, au rămas în urmă Uh, în ceea ce privește atingerea acestor uh, ambiții trebuie să fie sprijinite mai mult de către Comisia Europeană pentru ca ele să, uh, să ajungă la liman. Vă mulțumim, domnul Stil. Vă mulțumesc, domnule președinte. Consider că lupta împotriva corupției trebuie să rămână una dintre prioritățile, prioritățile Uniunii Europene și fondurile de preaderare trebuie să fie folosite în esență pentru combaterea uh, corupției. Corupția este atât de la ordinea, de zi, a, la, atât de la ordinea zilei, încât dacă citești un ziar din oricare din statele din uh, Uh, Balcanii de Vest, vei vedea cu siguranță o, un articol care se referă la corupție. Iată aici un uh, ziar din Bosnia-Herzegovina care vorbește despre privatizări ilegale. Deci, corupția trebuie să fie esențială, să fie ambiția noastră esențială. În același timp, trebuie să explicăm de ce combaterea corupției este atât de importantă pentru democrație, pentru atingerea democrației și pentru crearea unui stat de drept în adevăratul sensul, sens al cuvântului. Se pune însă întrebarea ce anume face Uniunea Europeană, respectiv Parlamentul European, pentru a asista constituirea instituțiilor democratice din aceste state. Uh, E nevoie ca aceste state să aibă instituții care să nu fie corupte. Din păcate, multe dintre instituțiile corupte din statele candidat au fost create tocmai de către Uniunea Europeană sau la cerința Uniunii Europene. Comisarul Füle a convocat o întâlnire la începutul lunii octombrie care uh, se va concentra tocmai pe combaterea corupției. Acum, în numele Comisiei, uh, cineva de la DG Extindere. Vă mulțumesc, domnule președinte. În numele Comisiei, parlamentar, uh, Comisiei Europene vreau să vă spun că suntem de acord că combaterea corupției și justiția independentă sunt esențiale. Lucrurile acestea le-am tot spus în anii trecut în următoarea strategie privind extinderea, care va fi prezentată în uh, octombrie anul acesta, aceste idei vor fi din nou subliniate. Avem acum o nouă abordare cu privire la capitolele de negociere 23 și 24 și în această nouă strategie spunem cât se poate declar că uh, Comisia se va ocupa de aceste probleme chiar la începutul negocierilor. Proiectul uh, de regulament cu privire la acordurile de parteneriat arată, pune accent pe cooperare strânsă în toate, toate domeniile care vizează justiția. De asemenea, în acest proiect de regulament stabilim cât se poate declar că finanțarea va fi adaptată în funcție de nevoile constatate la fața locului, în fiecare dintre state în parte. De asemenea, Comisia va folosi um, indicatori cât se poate de, um, de concreți care uh, pentru a evalua situația din diferitele state. Acum, în ceea ce privește uh, Uh, utilizarea fondurilor pentru uh, combaterea corupției și îmbunătățirea sistemului judiciar, trebuie să ținem cont și de puterea de absorpție a fondurilor europene cât, de către statele candidate. sprijinirea acestor ambiții, uh, de obicei, nu necesită sume enorme alocate de către Uniunea Europeană. Asta se întâmplă de cele mai multe ori. Efortul în domeniul sau în direcția corupției, combaterii corupției, e într-adevăr o politică pe termen lung și așa trebuie să fie văzută și evaluată de către noi. În primul și în primul rând, însă, e nevoie de conștientizarea problemei la fața locului. Și tocmai de aceea, mass media și societatea civilă și, de asemenea, parlamentele naționale au, din punctul nostru de vedere, un rol esențial în monitorizarea progresului. Doar astfel am putea crea acea co- coaliție a celor buni, a celor care uh, sunt conștienți de modificările și schimbările necesare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Neitz. Dacă doriți să adăugați ceva, aveți cuvântul? Nu vreau să adaug nimic, vreau doar să le mulțumesc tuturor celor care au intervenit în dezbatere. Voi încheia spunând că, iată, ambițiile generale se bucură de sprijinul tuturor, de un sprijin larg și, de asemenea, fondul, fondurile alocate acestor, atingerii acestor ambiții. Vă mulțumesc! Mulțumim la rândul nostru. Trecem acolo, acum la următorul uh, punct de pe ordinea de zi. Doamnă Neitz, din nou aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați colegi. Am uh, onoarea să vă supun atenției proiectul de rezoluție în ceea ce privește acordul UE-Iordania E vorba de un uh, protocol adițional la acordul de asociere deja existent între comunitățile europene și uh, Iordania, referitor la un acord cadru, așadar, privind principiile generale de participare a Iordaniei la programele Uniunii. Protocolul uh, ca atare urmează principiile generale a celorlalte protocoale care au fost încheiate cu alți membri ai uh, Comisiei Euromediteraneene. După cum știți, Consiliul a adoptat propunerea Comisiei în care se facilita țărilor din parteneriatul uh, estic să participe la și studii, să participe la programele de ajutorare ale Uniunii Europene. Aceasta a fost un acord semnat în 2007, iar apoi Consiliul a transmis mai departe această chestiune Comisiei uh, pentru o încadrare în acordurile deja existente. S-a hotărât că se poate negocia dacă Armenia uh, Georgia, Israelul, Iordania, Moldova și Maroc, Marocul și uh, Autoritatea Palestiniană și Ucraina ar fi de acord cu principiile generale de participare la astfel de programe comunitare. În martie 2011, Iordania și-a exprimat uh, interesul de a participa într-o serie mai amplă de programe deschise către țărilor partenere ale Uniunii Europene, Comisia a început negocierile și a condus aceste negocieri, iar uh, Comisia a publicat o propunere legislativă cu un memorandum adițional, propunere pentru o decizie a Consiliului și uh, un protocol suplimentar pe care Consiliul apoi le-a aprobat și acum aceste texte sunt uh, așadar propuse spre votare. Sper uh, ca uh, și Parlamentul European să-și dea acordul. Cred că în acest moment important este esențial ca Parlamentul să dea un acord foarte larg pentru acest protocol. După cum știți, uh, Iordania este o țară foarte săracă, nu are foarte multe resurse, nu are resurse de petrol, de exemplu, și a jucat uh, un rol foarte important până acum în gestionarea conflictelor regionale și în prevenirea situațiilor uh, periculoase. A încercat să se implice și în problema refugiaților și să limiteze criza refugiaților în timpul războiului din Irak, iar acum uh, se confruntă cu sute de mii de refugiați din Siria. Sigur că face tot ce poate pentru ca să îi ajute pe acești refugiați, însă prezența lor este atât de puternică încât uh, împiedică dezvoltarea normală a țesutului societal din Iordania și de aceea este nevoie de ajutorul unor instituții care să se implice pentru o mai bună gestionare a acestor procese de reformă. Ar fi foarte bine de aceea ca Parlamentul să dea un semnal prin care să-și arate acordul și deci să trimită un semnal pozitiv către Iordania și către poporul din Iordania. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Doamna de Kaiser are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt în mare parte de acord cu proiectul excelent de rezoluție de care vorbim acum, pe care ne-a prezentat Annemie Nates. Și sunt de acord cu analiza dumneai politică în ceea ce privește situația din Iordania de astăzi. Am două, trei mici nuanțe pe care aș vrea să le exprim, uh, care însă nu pun la îndoială în niciun fel uh, ceea ce a spus dumnea ei. Prima remarcă se referă tocmai la refugiații sirieni. Este clar că fiind dat că Iordania este o țară vecină cu Siria, trebuie să plătească un preț foarte scump pentru războiul din Siria, care riscă chiar să destabilizeze întreaga țară. Însă, cu toate acestea, regret faptul că dacă, de exemplu, Iordania a primit refugiații sirieni foarte mult timp, nu a primit refugiații sirieni palestinieni de la început încă. Știți că aceștia nu au drept de intrare în Liban sau în Iordania, trebuie să meargă până în Thailanda pentru a fi primiți și că situația este insuportabilă pentru ei și de aceea regret să se că se continue acest subiect, așa cum am discutat și cu experții din domeniu. Aș vrea, deci, să menționăm acest punct. Un al doilea punct pe care cred că ar trebui să-l subliniem uh, printre lucrurile pozitive este rolul de mediator pe care Iordania îl joacă în continuare în diferitele conflicte din regiune și în conflictul din Palestina, dar și în altele. Deci pentru noi acest rol de mediator rămâne foarte important în Orientul Mijlociu. Al treilea punct important este adevărat că Iordania uh, a făcut foarte multe eforturi pentru a putea lansa, în fine, reforme socioeconomice. S-ar uh, ar fi binevenit, îmi cer scuze, pentru ca aceste reforme să poată în fine să-și aducă roadele și ca ele să aibă loc și într-un cadru de justiție socială. Nu e vorba de o țară simplă. E vorba de o țară plină de tensiuni, nu numai din cauza refugiaților, pentru că există probleme interne foarte grave în această țară, dar și din alte motive și de aceea poate ar fi potrivit să susținem guvernul și uh, anume pentru a putea oferi mai multă justiție socială. Iată deci câteva aspecte pe care aș vrea să le introduc eu suplimentar în acest raport, dar o felicit pe doamna Neitz pentru felul în care ne-a prezentat acest uh, program, acest raport și acest proiect uh, într-o manieră foarte subcintă. Mulțumesc, spune președintele, dacă doamna Neitz mai dorește să adauge ceva. Nu, vreau să-i mulțumesc lui Veronic pentru comentariile pe care le-a făcut și voi uh, reanaliza expunerea de motive pentru a putea adăuga eventual câteva puncte pe care le-a menționat dumneai și care mi se par foarte potrivite. Mulțumesc! Ok, thank you very much. Mulțumesc, spune președintele. Fără microfon acum. The deadline, the deadline for Termenul de depunere a amendamentelor este pe 4 septembrie la ora 18. Avem acum o pauză scurtă. Probabil că nu vom începe la 6.30, ci mai devreme, pentru că domnul Davenport va fi aici în 5... A, e aici. A, e deja aici. O să ne așteptăm președintele atunci, care probabil va veni în 5 minute și vom putea începe partea în camera. Subliniez, reuniunea este în camera. Mulțumesc!